Dragi colegi, iată-ne acum uh, aici în reuniunea comună cont bugete, Comisia pentru Control Bugetar și pentru Bugete, pentru ca să discutăm un subiect extrem de important. E vorba de simplificarea regulamentului financiar. Această reuniune comună are ca scop continuarea propunerii comisiei, propunere pe care am primit-o în noiembrie anul trecut, și care se referă la regulamentul financiar aplicabil bugetului Uniunii. Această reuniune se va desfășura în două părți. Mai întâi vom asculta o prezentare a proiectului de raport de către cei doi uh, coraportori, uh, Ingeborg Kressle și Richard uh, Ashworth, și după aceea vom avea un schimb de opinii în prezența Comisiei și în prezența Curții de Conturi. Iar apoi, de la ora 15, vom avea un workshop în cadrul căruia vom audia Curtea de Conturi pentru ca să ascultăm observațiile generale ale acesteia și după aceea vom asculta diferiți vorbitori din diferite uh, agenții, autorități de management sau organizații non-guvernamentale pe teme specifice legate de subiectul nostru. Permiteți-mi, vă rog, să vă amintesc, în ceea ce privește procedura, că adoptarea raportului definitiv este prevăzută pentru 11 mai anul acesta și că, în conformitate, termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru 6 aprilie la ora 12. Cele două comisii pentru aviz au examinat deja un prim proiect de aviz și vor uh, da avizele lor definitive în curând printre care 5 au statut de comisie asociate în conformitate cu articolul 54 cu drepturi specifice care sunt uh, îmbunătățite de către un acord uh, semnat de către conferința președinților. E vorba de Agri, Regi, Empl, Tran și ITRE. Iar uh, în final aș dori să vă amintesc că raportorii din umbră care au fost numiți de către grupuri în cadrul comisiilor pentru bugete și pentru control bugetar sunt pentru S și de Vladimir Manca, și Inesa Iala Sender. Pentru PP sunt Petri Sarvama, pentru ALDE Nelșmi Ali, pentru Verzi Imrek Tarant și Bart Stes și pentru GUE Eliad Niriada și pentru FDD Marco Vali. Și pentru ca să începem, aș sugera să ascultăm mai întâi poziția celor două coraportoare, celor doi coraportori, doamna președinte, coraportor astăzi în funcția care vă revine și vă dau cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc foarte mult tuturor deputaților din Comisia pentru Control Bugetar, pentru că sunt aici. Să vă amintesc că sunt uh, raportoare de la Comisia pentru Bugete și că aceasta de mai mulți ani ceea ce ne ajută, bineînțeles, să avansăm pe o temă pe care o cunoaștem mai bine. Aș vrea să mulțumesc și raportorilor din umbra și aș dori să vă spun și că trebuie, a trebuit să fim cu toții foarte harnici și trebuie să fim în continuare foarte harnici pentru că în continuare comisia a mai făcut multe modificări, a prelucrat textul extrem de mult fără să se înțeleagă întotdeauna foarte bine de ce a făcut aceste modificări. Pentru mine a fost o o problemă destul de mare să pot descoperi pe aceleași pasaje în textul nou și după aceea să înțeleg de ce aceste nou texte vechi nu se mai regăsesc sau nu au fost preluate în textul nou. Pe lângă aceasta, Comisia a stabilit de, în ceea ce privește colectarea datelor despre neregulile financiare, o modificare în legătură cu această, această bază de date și apoi noi am încercat să, re, um, să modificăm această, această decizie a Comisiei și, în plus, am spus că trebuie să fie respectate totuși um, autoritatea fiecarei instituții în materie bugetară și de aceea am retrocedat această decizie, am dus-o înapoi la ce era înainte în același timp, am hotărât că mm, este nevoie de o redefinire a anumitor uh, um, angajamente și, de asemenea, de um, creditele de angajament legate de acestea și am mai schimbat foarte multe și în ceea ce privește angajamentele. De asemenea, și în ceea ce privește drepturile Comisiei pentru Control, uh, pentru bugete, Um, și felul în care Comisia și-a atribuit anumite sarcini pe care le avea până acum Comisia pentru Bugete. Și atunci am avut o întâlnire cu raportorii în umbră și am retrocedat aceste competențe înapoi Comisiei pentru Bugete. Eu cred și am discutat și înainte cu secretariatul um, că noi nu avem dreptul să cedăm drepturi parlamentare, pentru că suntem o generație de parlamentari acum, dar vor veni alții în legislatura următoare. Și um, eu cred că păstrarea drepturilor parlamentelor este percepută diferit de către colegi, dar totuși colegii au dreptul la aceste prerogative și noi nu avem dreptul, ca și deputați timp de un mandat, să dăm la o parte anumite drepturi care ne revin numai pentru că ne simplifică viața. Aceasta arată și care este problematica simplificărilor, pentru că depinde întotdeauna de cel pentru care devine lucrul respectiv mai simplu și nu întotdeauna este o simplificare neapărat și pentru cei care urmează sau pentru ceilalți. Așadar, nu am acceptat această modificare. De asemenea, am um, mai um, retrocedat și prerogativele pe mai multe um, domenii și am lăsat să, să am permis de asemenea activarea actelor delegate pentru cele la care vom mai avea nevoie de activitatea comisiei. Noi suntem convinși însă că este foarte important ca autoritățile care sunt active la nivelul statelor membre să poată să știe exact ce au de făcut. Însă eu nu am înțeles de ce au dispărut tot felul de prevederi care vorbeau despre punerea în aplicare a anumitor programe în curs N-am înțeles de ce pur și simplu nu s-au mai regăsit în textul următor. Am încercat de aceea să mm, precizăm textul comisiei și sperăm că mm, autoritățile de gestiune vor putea să fie ajutate să își poată îndeplini mai bine sarcinile. În ceea ce privește activitățile de transparență și de responsabilitate, în ceea ce privește corporate sponsoring-ul mm, și instrumentele financiare, am vorbit despre uh, um, acordurile dintre direcțiile generale, de exemplu, care trebuie să aibă autonomie și trebuie să poată să decidă dacă doresc să împartă anumite sarcini la nivel orizontal cu direcții similare. Am oferit această o, o posibilitate. De asemenea, am uh, cerut și posibilitatea de, pentru cel care uh, are decizia să poată să aleagă forma de financiară, finanțare. Am vorbit și despre parteneriate și despre așa numitele obiective inteligente pe care le-am reintrodus în text. Apoi, orientarea asupra performanței uh, a fost îmbunătățită atât la execuția bugetului, a proiectului bugetar, cât și la evaluare. Poate vă amintiți că doamna președinte Georgieva ne spusese că Comisia trebuie să îmbunătățească ideea de performanță. Noi însă ce am văzut este că ideea de performanță nu a fost interpretată de către Comisie decât în câteva paragrafe și de fapt nu a fost dusă la bun sfârșit și de aceea noi am încercat să prelungim această idee de performanță și să încercăm să ne gândim ce înseamnă ea de fapt concret. După mai multe discuții cu uh, raportorii din umbră, am avut uh, um, de asemenea posibilitatea de a limita anumite acțiuni în exterioare Uniunii Europene, dar în același timp am mai supus drepturile Comisiei la un control parlamentar și am spus, de exemplu, că acolo unde există fonduri fiduciare trebuie să fim întrebați și noi ca Parlament. Vreau să vă amintesc, domnule președinte, că fondurile fiduciare fac parte din um, finanțarea de satelit și că noi nu avem nicio influență asupra acestora, după cum ziceam și mai devreme. Am um, preluat mai multe recomandări ale Curții de Conturi în avizul său, care după aceea au fost prezentate în, vor fi prezentate în a doua parte a audierii de astăzi și am vorbit și despre comisiile de auditare. Am uh, încercat uh, de asemenea să analizăm regulile instrumentelor financiare, dar să nu rămânem blocați în ele, ci să vedem care este um, instituția care aduce partea cea mai mare de finanțare. Deci, indiferent unde sunt implicate instrumentele financiare, întotdeauna instrumentele financiare nu sunt cele care vor avea ultimul cuvânt, adică regulile respective. Dacă am 10% granturi și restul uh, uh, am um, instrumente financiare, ce este mai mare va determina regulile. De asemenea, trebuie să stabilim anumite praguri. Sunt absolut convinsă de acest lucru aș fi de acord să spunem că mm, nu putem să știm ce se va întâmpla după amendare, însă pentru aceasta există trilogurile. Avem și consecințele uh, propunerii comisiei pe care nu le-am știut până când nu am văzut exact ceea ce, se va, ceea ce s-a întâmplat și avem de aceea o marjă de manevră pe, în funcție de ceea ce se va întâmpla acum. Avem și um, un transfer în gestiune directă a fondurilor, a unor fonduri în măsura în care Parlamentul și Consiliul sunt de acord, am mai eliminat posibilitatea de a reloca fondurile din structurale și de a le transfera în FACE. Această posibilitate a fost tăiată acum din propunerea Comisiei un lucru care e foarte important pentru noi după ce am avut și o dezbatere, pentru că am constatat, de exemplu, că fondurile structurale au alte scopuri decât FACE-ul, decât EFSI-ul. Și, dincolo de această problemă, considerăm că mm, pentru fondurile structurale Uh, nu trebuie să decidă, nu trebuie să guverneze aceleași reguli ca cele pentru uh, Face. Am avut de asemenea și o um, ideea unei verificări um, reciproce, însă um, verificarea trebuie să rămână în mâna partenerilor contractanți. Mai există un, un, o frază în textul Comisiei care spunea că Comisia Europeană nu trebuie să-și armonizeze obligativitatea de raportare decât față de partenerii egali e clar că pentru noi nu e posibil să acceptăm așa ceva. Pentru a accepta înseamnă să înțelegem mai întâi ce înseamnă pentru noi, adică fluxul de informații de la Comisie către Parlament. Trebuie să știm care este și invers de la Parlament la Comisie, pentru că cu o astfel de frază seacă nu o să putem să rezolvăm o problemă întreagă de comunicare. Mi-aș fi dorit din partea Comisiei în propunerea sa mai mult de atât. Apoi am mai introdus o prevedere și anume ca, care să împiedice formarea unor firme cutie poștală. Eu vreau să mulțumesc foarte mult celor care ne-au ajutat aici. Am încercat să avem o idee, o definiție comună a activităților uh, economice ale firmelor, dar aceasta din nou în funcție de participarea cea mai mare la finanțare, deci a instrumentului care se folosește. Am reintrodus principiul um, non-lucrativității și suntem uh, gata să acționăm din nou în funcție de uh, proporția cea mai mare a subvențiilor, deci a sursei acestora, dar și în funcție de uh, repartizarea sarcinilor. Am avut o întâlnire astăzi cu ONG-uri din domeniul social și știu că după discuția cu lor am putut să um, tragem concluzia că se pot totuși cere mai multe reguli și Comisia pentru Control uh, Bugetar Um, are de asemenea și ea mai multe de zis în această prevedere. Aș vrea să mulțumesc colegului Ashworth care va vorbi în numele Comisiei Cont despre același subiect, pentru că și fără dânsul nu aș fi putut să avansez în dosarul nostru. Desigur că va trebui să ne luptăm cu Consiliul. E clar că nu va fi ușor pentru că va trebui să elaborăm un nou text pe baza amendamentelor noastre și pe baza textului nostru nou. La trilog, sigur, vom avea de suferit, dar Sper ca totuși să ne luptăm puternic și să putem obține rezultatul pe care îl dorim. Dacă mă întrebați cum a fost proiectul acesta, mie mi se pare că ar fi, ar fi fost bine să fie diferit, ar fi trebuit să fie uh, mai ușor de simplificat în sensul uh, beneficiarilor, ar fi fost bine să conțină deja anumite prevederi în acest sens și nu să trebuiască să băgăm în același sac tot felul de prevederi care după aceea trebuie să găsească o formă și să aibă un sens. Am regretat să primesc așa ceva, am investit foarte mult timp în analiza documentului, noi cu toții am uh, depus foarte multă energie și nu sunt convinsă că merita, sincer, textul acesta atâta efort. Domnule președinte, cam atâta vreau să spun din partea mea. Bine că aș propune însă să dăm raportorului de la cont cuvântul pentru ca să-și spună părerea. Da, mulțumesc, doamnă Grestele. Salut uh, prezentarea dumneavoastră, expertiza dumneavoastră în același timp. Dumneavoastră sunteți memoria reglementărilor în domeniul financiar la noi în instituție și prezentarea dumneavoastră aproape că ne face să cerem comisiei să-și revizuiască propunerea. Nu știu ce părere are domnul Ashworth despre acest lucru. Domnule Ashworth, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și coraportoarei, mai ales pentru că a spus uh, absolut tot ce vreau să spun și eu, ceea ce îmi simplifică foarte mult sarcina. Însă, în termeni generali, Putem să spunem că salutăm direcția multora dintre propunerile formulate de comisie. Ca și doamna Gresle, consider că dacă aceste schimbări, dacă aceste acestea sunt menite să reducă povara birocratică, să reducă incidența erorilor și doresc de asemenea să simplifice accesul la punctul de contact, atunci sunt propuneri binevenite. Există patru sau cinci domenii de interes pentru mine și la acestea aș dori să mă refer în cele ce urmează. dată, chestiunea studi studiilor de impact. Ne pare rău că nu a existat uh, o dispoziție referitoare la o analiză de impact suficientă în această propunere și asta vine în contradicție cu acordul interinstituțional pe care îl avem în materie de mai bună legiferare. Am introdus, prin urmare, această componentă în raport. Doamna Gresle vorbea și despre o cultură a performanței, a realizărilor. Asta era un proiect etalon al fostului, fostei uh, comisii postului comisar pentru bugete, dar știți că există o, o, un conflict între bugetarea în funcție de performanță și simplificarea, pentru că dacă, dacă vii cu indicator cheie de performanță, dintr-o dată nu mai vii cu simplificări. În regulament ajungi să ai exact o realitate contrarie. Și, prin urmare, de aici și un șir de comentarii care se regăsesc în raport. Este o chestiune care, într-adevăr, trebuie inter- internalizată și va fi o temă de interes pentru acei auditori care se uită la activitatea unui departament sau altuia. Am introdus, uh, prin urmare, o serie de considerații în acest sens. Urmează apoi chestiunea principiului non-profit. Noi nu am vrut ca simplificarea să submineze o serie întreagă de principii bugetare încetățenite. Am discutat această chestiune cu colegii și cu raportorii din umbră și, sincer, nu am fost extrem de convinși de propunerea cu care a venit Comisia. Prin urmare, am reintrodus o serie de elemente și categoric uh, vor urma dezbateri pe această temă. Poi vin uh, procedurile de audit intern. Noi am cerut uh, foarte multe opinii de la Curtea de Conturi Mi s-a spus că da, e nevoie de regulamente clare pentru procedurile de audit intern. Pentru toate organismele trebuie să vadă cine e reprezentat uh, în acest demers și așa mai departe și care sunt procedurile propriu-zise și cele ulterioare. Apoi, procedura de raportare. Am avut discuții cu Curtea de Conturi și pe această temă, De ani de zile am spus că vrem ca această auditare să fie mai mult decât o declarație de conformitate. Vrem să fie ceva care să ia forma unui raport cu informații suplimentare și mai detaliate, mai sugestive. De aceea am propus uh, crearea unui singur raport de audit integrat din partea Curții de Conturi, o declarație privind guvernanța, o analiză amplă a cheltuielilor făcute. Vrem să vedem cam ce procent din cheltuieli au fost afectate de neregularități și, de asemenea, vrem o raportare pe auditul intern. Se fac foarte multe categorii, pe multiple direcții aici. Documentul, la rândul său, este deosebit de amplu și timpul aflat la dispoziția noastră nu este la fel de generos pe cât ne-am fi dorit, însă aștept cu nerăbdare să văd ce au de spus și colegii prezenți astăzi în sală. Mulțumesc! Foarte bine spune domnul președinte, domnule Ashworth, vă mulțumim foarte mult. Cei doi eh, coraportori au sintetizat eh, poziția lor vis-a-vis -vis de acest proiect de simplificare a regulamentului financiar. Am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră, domnul Sarvama din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi dați-mi voie să le mulțumesc raportorilor și comisiei pentru eforturile depuse. Știm că bugetul și modul în care acest buget este gestionat joacă un rol esențial în definirea viitorului Uniunii Europene. Însă aș vrea să trec la fondul chestiunii. Noi, ce din PP, am uh, cooperat cu ambii raportori. Prioritățile, în opinia noastră, sunt odată simplificarea, categoric da, după cum s-a spus deja, în două rânduri chiar, și ideea aici este că vrem să simplificăm puțin și viața destinatarilor și beneficiarilor. 2. interdependența la nivelul auditării și raportorii și Curtea de Conturi văd lucrurile la fel din acest punct de vedere. Trebuie, într-adevăr, să ne îndreptăm în direcția unei raportări unice. Apoi, bugetarea în funcție de performanțe. Știu că este o chestiune extrem de delicată, dar în măsura în care cu toții decidem că am vrea să ne axăm pe rezultate atunci când gestionăm bugetul, atunci aș putea spune că sunt oarecum în dezacord cu domnul Ashworth. Poate păcătuiesc prin exces de optimism, însă dacă chiar vrem să mergem în această direcție și dacă vrem în același timp simplificare și o bugetare bazată pe rezultate, atunci, logic vorbind, va trebui ca în egală măsură să reducem și condiționalității legate de costuri în raportare și în practica curentă. Aici devine ecuația cu adevărat interesantă. Bine, înțeleg foarte bine și mă și îngrijorează acest lucru, că dacă dăm curs propunerii comisiei, eliminând complet anumite componente din regulamentul financiar, rezultatul în ultimă instanță nu va fi simplificare, ci va fi probleme suplimentare. Însă, dacă ne concentrăm pe reducerea condiționalității în raport cu costurile în regulamentul financiar, dacă scoatem două linguri din bolul de supă, am putea eventual adăuga două linguri de abordare bazată pe rezultate în bolul respectiv. La asta mă, mă gândeam eu știu într-adevăr că ecuația e complexă, e nevoie de puțin Einstein și de puțin Hawking ca să o descălcim. În același timp, aș avea două întrebări pentru Comisie și Curtea de Conturi. Nu știu dacă Curtea de Conturi e aici. Este și Curtea de Conturi alături de noi. De ce nu există o definire a acestei abordări bazate pe rezultate. După cum a spus în avizul său Curtea de Conturi, eh, această definiție lipsește și întreb Curtea, ar avea o sugestie pentru astfel de definiție? Și apoi, de ce nu a ales Comisia mai curând o abordare bazată pe riscuri? Aici, țineți minte, spuneam iei ceva pe de-o parte, dar pui în loc altceva în mixtură. Această contabilitate bazată pe rezultate. Vă mulțumesc. Da, este o supă de numai numai spune domnul președinte. Dăm acum cuvântul uh, domnului Vladimir Manca. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Știm că a fost foarte complicat, știm că au, ați lucrat zile întregi, că a fost o muncă foarte dură. Și aceasta s-a întâmplat uh, într-o perioadă în care nu puteam, ca și acum, de fapt, să estimăm uh, consecințele propunerii comisiei. Nu știm cum uh, vor arăta nici consecințele propunerilor făcute de raportorii noștri acum. Cel mai bine ar fi, totuși, dacă am putea să analizăm lucrurile acum, însă revizuirea se distinge de celelalte făcute înainte, pentru că acum avem și alte 15 norme și totul într-un document și nu avem destul timp. Am avea nevoie de trei ori mai mult timp pentru a putea să facem analiza serioasă a documentului. Câteodată însă se poate întâmpla să nu ajungem la un acord și atunci s-ar putea să trebuiască să amânăm pe cândva pentru ca să nu facem greșeli. Și apoi mai este și problema că aceste reguli sunt intersectoriale. Comisia noastră, Comisia pentru bugete, Comisia pentru control bugetar, noi nu am vrea ca mijloacele din orizontul 2020 să fie folosite uh, sau uh, fondurile structurale să fie amestecate cu cele EFSI. Apoi, fondurile pentru agri, de asemenea, s-ar putea să depășească cadrul comisiei și ceea ce urmează nu putem deloc să anticipăm. Nu știm ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Și AFET are comentarii de făcut, așteptăm avizul lor. Și, în general, statele membre așteaptă din partea noastră ca începând cu 1 uh, ianuarie să lansăm programele Comisia dorește acest lucru, dar și beneficiarii vor același lucru, ceea ce beneficiarii așteaptă este să obținem rezultate bune. Dacă vom obține rezultate bune, atunci și punerea în aplicare va fi mai bună și e foarte important să știm că sunt legate. Eu o să mai spun acest lucru. O să repet și ce a rugat regii, pentru că ei nu vor ca fondurile de coeziune și fondurile structurale să fie amestecate cu face-ul. Înțeleg, pentru că noi nu am definit încă exact ce vom face, nu știm ce va aduce Phase 2, va fi nevoie însă de definițiile acestea pentru ca să știm dacă se pot amesteca fondurile. Am mai repetat de mai multe ori uh, varianta mea. Domnul Orbricht a subliniat și dânsul și și-a exprimat îngrijorările, pentru că dânsul, de exemplu, spunea că e teamă că vom folosi toate fondurile structurare și după aceea zonele mai bogate vor fi cele care vor avea de câștigat. Comisia însă, însă a hotărât că trebuie folosite fondurile structurale acolo unde sunt necesare. O definiție foarte proastă, după părerea noastră. În mod normal, nu mi se pare un fel bun de a defini lucrurile, ci trebuie să ne gândim la țara de coeziune, țara care este de, în căreia este destinată fondul respectiv și apoi atunci, în zonele acelea de um, coeziune vrem să finanțăm pentru ca să nu înceapă o finanțare din zonele sărace către zonele bogate din Europa. Mă bucur să văd că și Curtea de Conturi este prezentă. Am citit raportul și noi uh, vrem să semnăm ceea ce dorește toată lumea. Trebuie însă să așteptăm și atelierul, pentru că raportorii au venit aici și pentru ca să arate care sunt problemele. Nu suntem cu totul de acord, dar totuși eu sunt foarte interesat să văd ce zic reprezentanții comisiei, dar și invitații noștri, dar și Curtea de Conturi despre subiect. Sigur că ar trebui să simplificăm procedura, dar dacă acum ne întoarcem la ceea ce era valabil înainte, atunci nu s-ar putea ajunge la o simplificare și uh, noi nu trebuie să ne cedăm drepturile. Aștept de aceea foarte mult de la atelierul de astăzi și sunt foarte curios să văd ce zice comisia. Mulțumesc! Madame... Uh, Mulțumim! Uh, Doamna Alexander nu e prezentă. Indrek Tarant, nu. Ops. Liadnei Rada, Bart Stas nu este aici. Sif. Am trecut, iată, pe lista raportărilor din umbră. Domnul Van de Camp, din partea comisiei, din Comisia TRAN. Mulțumesc mult, domnule președinte. Eu am onoarea să fiu raportor în conformitate cu articolul 54 din partea Comisiei TRAN. Noi vom uh, elabora în curând un aviz uh, la acest raport și mai întâi aș dori să le mulțumesc doamnei Gresle și domnului Ashworth pentru cât de bine au lucrat și cât de în detaliu au intrat. Eu sper ca astfel să poată profita și sectorul transportului de aceste modificări. Aș avea un comentariu la amendamentul 4 și amendamentul 5 al doamnei Gresle. Deja am discutat cu dumneavoastră, doamnă Gresle, mai degrabă informal, dar la amendamentul 4 și amendamentul 5, doamna Gresle a tăiat o frază în engleză instituțiile comerciale, financiare și investitori și deci când citesc această frază aș vrea să fie clar, domnule președinte, că nu vrem ca banii din sectorul privat să fie blocați. Noi nu am vrea deci să nu se mai gestioneze banii, nu am vrea să nu se mai gestioneze banii europeni. Bineînțeles că gestiunea fondurilor private trebuie și ea supravegheată de către Comisia Europeană. Dar Trebuie să fie posibil și să fie atrase aceste fonduri și să fie folosite. Iată de ce aș fi vrut să o rog pe doamna Gresle și pe colaboratorii din să țină cont de această rugăminte. Mulțumesc! Și Mulțumim! Mulțumim pentru această observație, domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte, și eu Doresc să-i felicit pe coraportori La Comisia Bugete considerăm că, iată, avem acum o garanție solidă, aspectele tehnice au fost uh, foarte pertinent acoperite de cele raportori și Comisia de Control Bugetar consideră că acest lucru este important. Despre ce vorbim? Reducerea poverii birocratice? Simplificare? Da, în această direcție, sigur, vrem să mergem. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că utilizăm fondurile în cel mai eficient mod posibil și că facem acest lucru în condiții de transparență de fiecare dată. Am ascultat intervențiile anterioare referitoare la EFSI uh, și la ESIF. Există acorduri de parteneriat care presupun uh, recursuri la aceste fonduri, la fonduri structurale, la fonduri de investiții în baza politicii uh, de coeziune pentru a crea instrumente financiare. Și noi, sigur, nu putem să-i oprim de la a face acest lucru. Un alt uh, lucru important, Fondul European de Investiții Strategice și alte instrumente financiare nu ar trebui să concureze fondurile de coeziune. Ar trebui ca aceste fonduri să opereze în mod concertat. Să vă dau un exemplu. Dacă ai un proiect de investiții și doar o parte din proiect poate fi finanțată cu fonduri structurale și e posibil ca altă componentă să fie finanțată din alte instrumente financiare, de exemplu, Fondul European de Investiții Strategice, după cum spune planul Juncker. Există state membre, cum este și Portugalia, în care fondurile de coeziune și fondurile de investiții strategice nu pot fi folosite la altceva decât la construcția de infrastructură. Cum rămâne cu chestiunile economice, cu întărirea uh, firmelor locale, cu resursele umane? Ar trebui să există o posibilitate de a pune la oaltă, de a conjuga recursul la aceste fonduri. Deci fondul de coeziune să funcționeze mână în mână cu Fondul European de Investiții Strategice. Trebuie să ne asigurăm că spunem acum lucrurilor pe nume. Dacă ne uităm la ce înseamnă EFSI, Fondul European de Investiții Strategice, și mai avem în același timp și ESIF, adică fondurile europene uh, structurale și de investiții. Unul vine să financeze ceea ce nu se poate finanța din fonduri structurale. Trebuie identificate însă sinergii, trebuie să coordonăm aceste demersuri. Dacă avem fondurile de coeziune care se folosesc pentru acest lucru, pentru celălalt și pentru uh, alte activități alte fonduri ar putea fi utilizate pentru a definitiva anumite proiecte începute cu bani din fondurile anterioare. Cum vă, cum vă dădeam acest exemplu, ar fi foarte important să le putem folosi într-o manieră conjugată. E nevoie de sinergii suplimentare fără a mai fi uh, uh, încătușați de obiectivele specifice statuate pentru fondurile de coeziune și pentru fondurile de investiții strategice. Obiectivele sunt clare, dar în același timp e clar uh, că trebuie să se permită aceste sinergii atunci când ne uităm la platforme de investiții. Ar trebui să fie posibil, sau cel puțin este de dorit, să ai un proiect finanțat inițial din fonduri structurale cu altă componentă finanțată din fondurile uh, uh, structurale și de investiții și o altă parte care să vină din fondurile de coeziune. În țara mea, în Portugalia, s-au făcut investiții, există o limită de cam 150 de milioane pentru totalul investițiilor în domeniul social. Ce înseamnă 150 de milioane? Dacă vrem să terminăm rețelele actuale, odată ce trecem de cele 150 de milioane, sigur că o să avem nevoie de fonduri suplimentare și EFSI ar putea să intre în joc în acest moment. Încă o dată trebuie să spunem clar că Fondul European de Investiții Strategice nu trebuie să se substituie fondurilor de coeziune, ci poate să asigure o definitivare a proiectelor demarate cu fonduri din uh, uh fondul de coeziune. Fac un apel la colegi să nu uite acest lucru, să nu scape din vedere uh, atunci când ai proiecte de succes, să se poată elabora astfel de sinergii. Vă mulțumesc. Domnule Fernandez, mulțumim și noi. Domnul Ulbricht. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez două elemente la rândul meu, două amendamente propuse. Odată după intervenția domnului Fernandez, mă uit la amendamentul 109, care elimină posibilitatea ca fondurile adiționale alocate statele membre să fie utilizate uh, în condițiile permise de EFSI, condițiile de risc permise de EFSI. În ultimă instanță, textul e formulat altfel, dar se precizează aici la solicitarea statelor membre. Asta dă statelor membre posibilitatea să fie mai dinamice și mai flexibile. Nu se permite însă transferul de fonduri de la o direcție politică la alta. Și un alt amendament important pentru noi, și acesta ia ceea ce mă privește de formă unei întrebări pentru raportori. În amendamentul 20 vorbește de rezerva de criză. Rezerva de criză a fost inițial propusă, dar acum a dispărut. Nu mai avem acum rezerva de criză, pentru că ideea a fost respinsă. Și atunci există ideea de a reintroduce această rezervă de criză a Uniunii Europene? Cum am defini-o? Asta e întrebarea mea. că va trebui să definim cumva această rezervă de criză. Mulțumim, domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportoarei și raportorilor. Eu cred că vedem după ceea ce s-a elaborat până acum, se simte foarte mult experiența, se simte foarte mult expertiza în domeniu și nu e vorba numai de chestiuni abstracte. Aș vrea să mai subliniez ceva și anume că trebuie să știm că prin fiecare instrument suplimentar de finanțare, prin fiecare competență suplimentară pe care noi, Uniunea Europeană, o dorim, crește și complexitatea. Și atunci când crește complexitatea, noi devenim mai netransparenți atât în exterior cât și către interior. Trebuie să recunosc de multe ori, eu nu înțeleg toate nuanțele finanțării reciproce, câteodată sunt, e o materie foarte complexă despre care vorbim. Și trebuie să fie foarte clar că e nevoie de o separare foarte clară a măsurilor. Eu nu sunt de acord ca unele măsuri, de exemplu, să fie finanțate peste mai multe programe și atunci numai indirect. Uh, Um, eu cred că aceasta ascunde oarecum uh, posibilitatea de a verifica dacă respectivele programe și-au atins obiectivele pe care le ținteau. Un exemplu foarte bun al colegului Fernandes, când, de exemplu, se dorește finanțarea unei clădiri undeva, am plecat de la premiza că aceasta e o măsură, însă după aceea, dacă separăm uh, interiorul și poate ceremonia de deschidere și tot ceea ce putem să ne imaginăm, avem în final un proiect în foarte multe capitole, toate capitolele sunt finanțate oarecum, dar nimeni nu mai poate să păstreze o urmă, nimeni nu mai poate să știe exact în ce uh, măsură s-au atins obiectivele uh, la proiectul respectiv de construcție. Deci ar trebui să spunem, atunci când Uniunea Europeană acționează după criterii definite foarte clar, atunci trebuie să o facă și numai după aceste criterii definite foarte clar și nu în paralel și după alte criterii. Și atunci înseamnă că mutăm bani dintr-o parte într alta și aceasta înseamnă că pierdem transparență. Mulțumesc. Oui. On est là sur des questions quand même très pratiques. Sunt acestea chestiuni de ordin practic. Într-o existență anterioară și eu am făcut o cerere de creditare europeană și tot timpul ne, ne masam și ne manevram și ne transformam proiectele pentru ca acestea să corespundă criteriilor europene de finanțare apărea o complexitate inutilă și în ultima instanță asta face birocrație, generează birocrație și acesta este lucru pe care trebuie să-l combatem cât mai eficient. Cred că cum ești 3 fără 7 minute, putem încheia această dezbatere. Nu mai avem timp să invităm să vorbească și Curtea de Conturi. La Curtea de Conturi va avea posibilitatea să ia cuvântul în timpul atelierului de lucru. Ați, a, da, a fost o întrebare pentru dumneavoastră și pentru domnul Ashworth. Încercați dumneavoastră să răspundeți și să încheiem la ora 3. A fost o întrebare totuși pentru dumneavoastră pusă de domnul Savama, dacă avem timp și dacă persoanele rămân, uh, aș dori să primesc un răspuns la cele două întrebări pe care le-am pus într-adevăr. Mulțumesc, vreau să-i răspund domnului Ivan Denkamp despre amendamentele 4 și 5. Scopul lor este să atragă capital privat, dar pentru management pentru organizațiile publice, de exemplu, și pentru instituțiile publice, dacă ar fi să înțelegem lucrurile altfel, ar trebui prelucrat din nou. Scopul era la acestui amendament să atragă capital privat. În legătură cu FACE-ul și fondurile structurale vreau să vă spun de asemenea ceva, și anume că am avut o dezbatere foarte controversată în uh, regulamentul bugetar. Uh, e, formularea era așa. Regulamentul pentru fondurile structurale este temeiul juridic. Deci noi, dacă lăsăm uh, cerin, cererea noastră, nu contează, pentru că ceea ce contează este regulamentul fondurilor structurale. Așa scrie în statut. Dar eu nu vreau să-mi dau o părere. Eu cred doar că Curtea de Conturi, în avizul său, a explicat că dacă facem așa, atunci cu ajutorul unei astfel de operațiuni am putea chiar să Um, mai uh, întârziem uh, rubricile CFM. Nu trebuie să ajungem acolo. În orice caz, trebuie să avem o clarificare uh, pentru a, a explica exact ce dorim prin ele. Dar eu zic să dăm cuvântul comisiei pentru ca să ne răspundă la întrebări și să răspundă la întrebările colegilor și după aceea și domnul Ashford, nu? Cred că trebuie să mai ia cuvântul, vă rog. Monsieur Van Brag, voulez-vous répondre Doriți să răspundeți? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun câteva cuvinte despre studiul de impact și despre raportul pe care l-am făcut. Pe scurt, regulamentul financiar este o cutie de unelte și actuala legislatură trebuie să selecteze instrumentele, să facă o o selecție și să vadă ce politică trebuie aplicată. Dar ar fi o sarcină fără sfârșit. Așadar, Studiul de impact este cel mai eficient la nivelul propunerii și al uh, bazei juridice. Aceasta este prima problemă pe care vreau să o clarific. În ceea ce privește performanța, este vorba că vrem să trecem de la un buget bazat pe activitate la un buget format pe bază de performanță să existe obiective, indicatori de performanță pe care să-i monitorizăm și să-i raportăm și apoi să facem evaluări în mod regulat. Însă, nu va fi un sistem automat, vrem ca decizia să rămână una politică, să fie luată de Consiliu și Parlament și vrem doar să informăm Parlamentul și Consiliul înainte să decidă. Așadar, nu căutăm să implementăm un sistem automat, de aceea Credem că trebuie să existe un echilibru între informații și rezultate și alegerea legitimă pe care trebuie să o facă um, reprezentanții Parlamentului și ai statelor membre. Uh, asta am avut de spus în acest stadiu. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Ashworth, aveți uh, de dat răspunsuri la întrebările colegilor? Uh, nu, domnule președinte, cred că deja s-au dat răspunsuri. Abia aștept să văd ce informații are de adus Curtea de Conturi. Foarte bine. Avem... Nu mai avem uh, timp să-i dăm cuvântul reprezentatului Curții de Conturi, pentru că este deja ora 3. Așadar, sugerez să ne oprim aici și să să încheiem aici uh, prezentarea proiectului de raport și acum uh, să primim persoanele care vor interveni în cadrul atelierului, așadar luăm o scurtă pauză de câteva minute și revenim la 3 și 5 minute fix. Alors là, Et vous pouvez y aller parce que vous co-présidez. Hein.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 domnilor, vă invit să vă ocupați locurile. Doamna Greslu și cu mine suntem bucuroși să vă primim la acest atelier în care vom discuta un proiect referitor la simplificarea regulamentului financiar Comisia și-a mobilizat cei mai buni experți pentru a ne propune un text care vizează acest aspect, simplificarea procedurilor noastre. Așadar, vom uh, auzi prezentări din partea Curții de Conturi, o prezentare despre aspectul general al acestui proiect, apoi vom avea o serie de experți care ne vor împărtăși propriile observații ca să ne întărească opinia că e vorba de o simplificare dorită și de Comisie și de Parlament și mai ales de operatori care recurg la bugetul Uniunii Europene. Este o serie de audieri deosebit de promițătoare. Doamnă președinte. Bun venit tuturor, mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și pentru că să sperăm că ne veți informa despre mai multe aspecte problematice pe care le-am întâlnit. O să vă întreb despre bugetarea bazată pe performanță, o să vă întreb cum putem să fim mai precisi și cum putem fi mai eficienți, dacă putem să mai adăugăm ceva la ceea ce facem acum. Am invitat pe cineva care vine din landul meu, chiar, care va vorbi mai târziu, eu, o, este o, însă o întâmplare. Și știam că însă Ministerul uh, Finanțelor din Germania are o părere despre aceasta, deci vom da șansa să o spună. Însă vrem să răspundem și la întrebări despre fondurile structurale și despre FACE. Avem uh, și un expert printre noi care ne va spune câte ceva despre finanțe noi însă am uh, făcut uh, posibilitatea, am deschis posibilitatea să avem o, o colaborare foarte bună între fondurile structurale și FACE, însă nu știm dacă FACE-ul poate să primească fonduri din fondurile structurale. Poate puteți să ne răspundeți la această întrebare mai precisă, pentru ca să vedem ce facem cu proiectele comune. Apoi avem problema cu externalizarea lucrărilor. Aici suntem foarte recunoscători că vom avea o agenție, um, o rețea de agenții Uh, care sper acum să ni se explice și despre aceasta ce se întâmplă cu ea. Există și un articol în propunerea Comisiei care spune că toți cetățenii trebuie să fie întrebați sau să poată fi întrebați înainte de deciziile bugetare. Aici însă noi nu am făcut încă niciun amendament pentru că nu ne-a, nu ne-a venit nicio idee bună. Deci suntem foarte recunoscători să putem discuta astăzi despre o variantă pe care, prin care am putea introduce ideea în regulamentul financiar. Apoi mai avem și altceva care apare și în regulamentul Omnibus, conflictul de interese, fondurile structurale și propunerea comisiei conține o frază și anume că regulamentul pentru interese, conflictul de interese sunt uh, în vigoare uh, deci regulile care sunt în vigoare sunt regulile din statele membre. Am invitat pe cineva din Cehia, domnul Wagen Crest, care o să ne spună ceva despre aceasta. Oricum, vă mulțumesc pentru că ați venit cu toții și, domnule președinte, eu zic să începem prin a da cuvântul reprezentantului Curții de Conturi, care să ne prezinte avizul uh, dumnealui, domnul Lazaros Lazaru, care vine de la Curtea de Conturi și a venit cu echipa sa aici. Îi salut, bun venit! Însă eu aș dori ca președinte a Comisiei pentru Control Bugetar și raportoare pe regulamentul financiar să vă mulțumesc pentru avizul extraordinar de competent din partea Curții de Conturi. Am preluat foarte multe din recomandările pe care ni le-ați făcut, însă ne-am fi dorit ca dumneavoastră să propuneți și mai multe amendamente pentru ca să ne faciliteze viața. Însă, iată, um, am preluat așadar tot ceea ce ne-ați uh, recomandat. Nu vreau însă să nu să mă abțin din a vă spune că totuși interesele curții de conturi au fost în uh, printre prioritățile noastre, dar din proza dumneavoastră trebuie să mai și uh, elaborăm niște amendamente. Nu sunt foarte convinsă dacă am reușit foarte bine, dar în orice caz am reușit să ținem cont de interesele dumneavoastră. Suntem gata, bineînțeles, să formulăm și alte amendamente în funcție de ceea ce ne veți spune astăzi. Bun venit! Domnule Lazaru, aveți cuvântul. Mr. Actui, Chair of the Committee on Budget. Stimate președinte al Comisiei pentru Bugete, doamna Gressel, președintă a Comisiei pentru Control Bugetar, domnule Ashworth, coraportor, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc că i-ați dat ocazia Curții de Conturi să contribuie la acest atelier în compania acestor invitați distinși. Comisia a prezentat o propunere ambițioasă pentru revizuirea regulamentului financiar, Legiuitorul are o sarcină importantă de a evolua această propunere și astăzi vom discuta probleme importante ce trebuie rezolvate. Echipa care a lucrat la acest aviz știe din propria experiență ce înseamnă să treci prin cele peste 900 de pagini de text legislativ și explicații care însoțesc propunerea de revizuire a regulamentului financiar. În prezentarea mea Mă voi axa pe trei probleme cheie. Apoi voi aborda pe scurt și alte trei aspecte înainte de a încheia cu cererea de a ne ajuta să vă ajutăm. Prima problemă se referă la nevoia de a avea un singur punct de contact pentru răspundere per proces. Cerem să avem o abordare comună pentru raportare și pentru publicarea rapoartelor existente în același timp. După părerea noastră, propunerea, din, propunerea de revizuire a regulamentului implică re, recomandări pe care le-am făcut deja într-un raport cu privire la guvernanță. Astfel, raportarea din partea Comisiei va fi modernizată se va introduce un pachet integrat. S-a introdus deja un pachet de, ce vizează integrarea, însă nu s-a mers destul de departe. Trebuie să existe un singur raport de responsabilitate în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Acest raport unic trebuie să conțină, printre altele, un raport al președinției, un sumar de activități al anului, o discuție a riscului și a guvernanței, care să indice cum este comisia în control și un raport din partea majorității membrilor externi. Aceste elemente ar trebui să fie conținute pe lângă elementele tradiționale ale conturilor financiare, ce vor fi completate cu o declarație de uh, durabilitatea fiscală. De asemenea, trebuie verificate și, verificată și coerența celorlalte informații pentru a putea să oferim Consiliului și Comisiei uh, părerea noastră despre acest proces. Apoi, un alt pas important este implementarea bugetului axat pe rezultate, trecerea de la condiționalitate bazată pe cost la condiționalitate bazată pe rezultate. Există câteva remarci cu privire la modul în care Comisia încearcă să facă acest lucru. Sprijinim uh, plățile bazate pe rezultatele obținute și, bineînțeles, salutăm eforturile de a simplifica aranjamentele care sunt uh, inutil complicate. Explicația Comisiei indică faptul că opțiunea de bază este de a folosi instrumente financiare, însă propunerea încurajează companiile să aplice și la granturi, o propunere pe care nu o sprijinim. De asemenea, Comisia propune ca munca de voluntariat să fie recunoscută ca eligibilă pentru Uh, finanțare. După părerea noastră, se crește riscul de finanțări neeligibile. A treia problemă se referă la raționalizarea uh, bugetării. Propunerea include schimbări care cred, com, cresc complexitatea, s-ar crea rezerve suplimentare și încă o excepție la principiul anualității. S-ar putea face un transfer de uh, credite fără abordarea transferurilor bugetare. Acesta demonstrează creșterea complexității pentru care ar putea fi găsite soluții mai simple. Propunerea Comisiei crește numărul de categorii și crește posibilitățile ca veniturile să poată fi realocate. Și, după părerea noastră, veniturile alocate intern trebuie să fie tratate în aceeași categorie. Și acest lucru este reflectat și de uh, Uh, cele 2,3 miliarde de euro care au fost uh, transferate pentru fermieri. Aceste corecții de 2,3 miliarde de euro ar trebui fi tratate ca făcând parte din bugetul general. Acestea sunt câteva probleme pe care le abordăm și mai sunt încă trei probleme. În primul rând, propunerea Comisiei de Intervenții Financiare este bună, însă există lucruri ce trebuie clarificate în ceea ce privește scopul propunerii. De exemplu, cum va funcționa fondul cu prevederi comune și cum vor fi calculate taxele. Apoi există o propunere care permite combinarea diverselor instrumente în mai multe părți din regulamentul financiar, ceea ce este împotriva simplificării. Recomandăm ca Comisia să creeze garanții adecvate pentru a se asigura că aceste noi reguli respectă regulile de cofinanțare și, de asemenea, nu suntem de acord cu schimbările în ceea ce privește fondurile fiduciare, nu există încă probe suficiente ca să justifice extinderea acestor fonduri. Și aș dori să vă cer să ne ajutați să vă ajutăm. Suntem auditorul extern al Uniunii Europene și încercăm să vedem cum ar trebui să lucrăm și să cooperăm. Noi nu suntem de acord să pre- se predetermine modul în care raportăm Uh, constatările într-un raport special. Nu ar trebui să ne axăm pe formatul raportării noastre. Regulamentul financiar ar trebui să lase această decizie în seama noastră și doresc să-mi exprim îngrijorarea cu privire la amendamentul 208. Înainte să închei, aș dori să mă adresez domnului Sarvamas întrebarea sa de mai devreme, de ce nu există o definiție a rezultatelor pentru output. Am indicat în avizul nostru că Comisia schimbă principiul uh, gestionării financiare sănătoase pentru una, o gestionare financiară bazată pe performanță, însă nu se dă o definiție a performanței. Și în recomandările noastre, noi invităm Comisia să dea o definiție. Acum aș dori să mă refer la raportul nostru anual din 2015, unde în capitolul 3, rezultatele bugetului Uniunii Europene, dăm o definiție a performanței bugetare sub cei trei piloni, input, output, rezultate și impact. Așadar, acum Comisia trebuie să ofere o definiție și să găsească o înțelegere comună între toți actorii din lanțul de responsabilizare și să găsească indicatori de performanță și o definiție a acestor indicatori care să fie aplicată în mod consecvent. Doamnă Gressel, domnule Ashworth, stimați membri ai Parlamentului, ne angajăm să vă ajutăm în exercitarea puterilor noastre de concert. Avizul nostru pentru propunerea revizuirii regulamentului financiar aduce propuneri în atenția dumneavoastră și vă rămânem la dispoziție pentru viitoare schimburi de opinii. Mulțumesc! Euh, Aș dori să vă mulțumesc, euh, domnul Lazaru, în primul rând, pentru observațiile pe care le-ați făcut aici. Și pentru ca să avem un schimb de opinii cu colegii exact pe comunicarea dumneavoastră. În legătură cu propunerile dumneavoastră despre veniturile alocate, nu credeți că ar trebui să punem la îndoială practica aceasta pentru că ea este totuși prevalentă în contabilitate și în bugetul Uniunii? Aceasta e prima mea întrebare. Și a doua este dacă credeți că am putea avea și cheltuieli uh, angajate. Um, am avut în această dimineață și um, o explicație din partea Curții de Justiție din cauza unei hotărâri luate prea târziu. Uh, e, există resurse care câteodată revin din decizii ulterioare ale curții și care constituie resurse speciale, dar care se întorc la statele membre automat. În schimb, dacă există o penalizare, acea penalitate este însă tăiată din bugetul Uniunii Europene. N-am putea, de exemplu, să ne gândim că mm, unele cheltuieli uh, ar putea să fie făcute din uh, veniturile acestea din penalități? Mai bine? vedem că există un motiv foarte bun de a avea venituri uh, alocate externe, pentru că statele membre care au contribuit la acest buget ar vrea să vadă că banii respectivi sunt cheltuiți într-un domeniu, cum ar fi Erasmus. Însă nu putem să vedem niciun motiv pertinent pentru care să avem uh, venituri uh, alocate intern și de ce nu ar trebui să tratăm, de exemplu, corect, corecturile făcute în agricultură prin bugetul general și să avem uh, autoritatea legislativă, bugetară, să decidă despre felul în care trebuie să fie cheltuiți banii aceștia. Noi de aceea sugerăm să facem aceasta fără venituri alocate interne. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fernandes. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru fondul de ajutare, ajutorare a de refugiaților din Turcia, am utilizat modelul uh, veniturilor alocate externe. Și aceasta a fost calea de a obliga statele membre să respecte contribuțiile și este în același timp și o cale, spre deosebire de fondurile fiduciare, de a avea măcar un control la descărcarea pe subiectul acesta. Deci, întrebarea mea este care ar fi posibilitatea de a avea un fond pentru refugiații din Turcia fără să trecem prin venituri alocate externe ca la un fond fiduciar. Cum am putea să, ce am putea să facem? Care ar fi soluția? Pentru că un lucru este clar în capul statelor membre, ceea ce nu este și la, state, la Curtea de Conturi, și anume că stabilesc un plafon și nu vor să treacă peste el cu veniturile alocate externe nu vor depăși acest plafon și vor putea spune toate statele membre alegătorilor lor că nu am depășit plafonul. Plafonul acesta a fost respectat. Da, dacă e vorba de o cheltuială generală, e vorba de o cheltuială ordinară, atunci ea va depăși plafonul și statele membre nu vor fi de acord. O să spună că nu contribuie pentru că depășește, plaf- depășește plafonul suma. Deci cum am putea avea altă soluție? Pentru că și eu nu sunt în favoarea veniturilor alocate externe, dar e unica posibilitate de a avea o soluție care nu este complet interguvernamentală, dar care ne permite totuși să ne uităm cum s-a executat bugetul. Și deci e important. Alternativa la veniturile externe alocate sunt fonduri transferate între statele membre și deci la nivel interguvernamental și întrebarea mea este deci care ar fi soluția pe care o ați propune-o în acest caz între două orele una mai rea decât cealaltă. Cum putem să alegem pe cea care e mai puțin rea? Mulțumesc! Da, între două orele, într-adevăr. Da, mulțumesc. Aș vrea să vă spun că noi nu avem nicio legătură cu veniturile externe alocate sau cu fondurile fiduciare externe. Singurul punct pe care vrem să-l specificăm este cel legat de veniturile interne alocate și am explicat în avizul nostru de ce nu le susținem, pentru că ele contravin transparenței și nu ne dau, nu dau Parlamentului oportunitatea de a lua poziție față de felul în care vor fi cheltuiți acei bani. Mersi. Deci toate veniturile trebuie să apară la venituri și toate cheltuielile trebuie să apară la cheltuieli, nu? Acesta este principiul unității și universalității bugetului. Iar fondurile fiduciare, sateliții bugetari, sunt uh, o particularitate și nu contribuie la sinceritatea și transparența conturilor publice. Bun. Dar opinia dumneavoastră în legătură cu toate opiniile exprimate aici, sunt opiniile celei de-a cincea camere, e totuși o opinie critică, nu față de proiectul de simplificare al regulamentului financiar. Est-ce que vous confirmez cette appréciation euh, Confirmați această afirmație critică? Sau vi se pare bunătățibilă și vi se pare că obiectivul nu este neapărat atins, dar ar putea să fie consecințe care ar putea avea daune, aduce cu sine daune? Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mesajul pe care l-am transmis prin avizul Curții de Conturi este că propunerea Comisiei merge în direcția care trebuie, dar nu merge destul de departe. Avem mai multe excepții care mai degrabă adaugă la complicații decât să simplifice. Deci e vorba de un pas în direcția bună și totuși mai sunt multe de făcut. Mulțumesc! Ne oprim aici. Bun. Și acum vreau să dau cuvântul domnului Matias Bol, ministrul afacerilor sociale și al integrării din landul Baden-Württemberg din Germania. Stimată doamnă președinte, stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, îi sunt foarte recunoscător domnului Ashcroft și doamnei Gresle să vă pot prezenta. Microfonul este, este aici, dar nu se aude destul de bine. Este foarte slab sonorul, spune interpretul. Uh, Așadar, domnul uh, Ashcroft și doamna Gresle și domnul Arciu mi-au dat posibilitatea să pot discuta astăzi despre autoritatea de gestiune în bugetarea bazată pe performanță. În Baden-Württemberg avem un program operațional ESF de 160 de miliarde de euro, îmi cer scuze, și care a fost de asemenea um, a fost analizat. Fondul um, FES este foarte important pentru noi și este foarte important mai ales pentru a combate șomajul în landul nostru. În ultimii ani am avut, um, um, am avut un succes destul de clar. Um, foarte multe cheltuieli sociale au putut fi finanțate din uh, fondul acesta social, FSE care sunt provocările pentru autoritatea de gestiune și deci de bugetare. Cu cât un instrument este mai inovator, cu atât este mai dificil să îi prevedem uh, performanța și rezultatele. Evoluțiile precum cele de pe piața muncii sunt de multe ori dificile sau imposibil de estimat cu șapte ani înainte de exemplu, și schimbările într-un program operațional pentru ca să poată să facă față noilor situații sunt posibile, însă sunt foarte greu de realizat și au un prag foarte um, ridicat uh, de cerințe, nu numai uh, financiare, ci și de staff. Problema este că bugetarea bazată pe performanță, care este și susținută de consecințe financiare, are o viață proprie cumva, pentru că autoritățile de gestiune trebuie să încerce să evite, pe de o parte, să ia riscuri pentru a salva banii contribuabilului. Și deci intervențiile FSE trebuie să fie, de fapt, orientate spre domenii mai previzibile și mai fiabile. Însă aici avem o contradicție pentru că acestea, aceste domenii nu au neapărat legătură cu cele mai necesare sau cele mai um, dorite domenii de intervenție FSE din punct de vedere al politicilor sociale în statele membre. Deci, se creează un pericol, așa numitul creaming effect, iar intervențiile se vor concentra pe acele grupuri de oameni și numai pe acelea care promit un succes rapid și măsurabil. Ceea ce se întâmplă atunci se poate exprima prin, exprim, prin uh, formula îmbunătățește-i pe cei buni și uite de restul. Să vă dau un exemplu. De exemplu, un grup de persoane care au fost în șomaj pe termen lung e foarte neomogen. Unii sunt aproape de piața muncii, alții sunt foarte departe și au probleme severe și complexe, de exemplu, disabilități mentale sau uh, dependență de droguri. Dacă facem o bugetare bazată pe performanță, autoritatea de gestiune a FSE se va concentra pe acei uh, șomeri de lungă durată care sunt mai aproape de piața muncii și nu pe cei care sunt uh, au nevoie chiar de mai mult ajutor suplimentar pentru a găsi un loc de muncă. Așa că să ne uităm și la a doua problemă pe care o avem. Autoritatea de gestiune, dacă se teme de consecințele financiare că nu atinge obiectivele, va prefera mai degrabă instrumente care sunt testate sau aprobate, pentru că acestea deja se știe că nu vor da greș. Aici avem din nou un semn de exclamare sau un fulger, pentru că e exact opusul inovării sociale acest principiu, care înseamnă, de fapt, experimentare, testare, dezvoltarea noilor instrumente pentru a combate problemele sociale. Articolul 9 din uh, regulamentul actual arată că avem o datorie să ne concentrăm pe inovare socială. În calitate de autoritate de management, trebuie să te gândești însă tot timpul și la beneficiari Beneficiarii trebuie de asemenea să evite să ia riscuri, iar în landul Baden-Württemberg de multe ori e vorba de organizații non-guvernamentale, deci organizații non-profit, care au un uh, tampon financiar uh, foarte mic. Dacă ei nu au voie să facă profit pe de o parte, dar pe de altă parte ar putea să intre în pericolul de a ajunge la faliment, atunci uh, FSE-ul devine neatractiv dincolo de toate problemele de birocrație pe care le cunoaște toată lumea deja legate de fondul acesta. Haideți să facem un rezumat atunci. O îmbunătățire a bugetării bazate pe performanță printr-un sistem de pârghii financiare creează, deci, o um, viață proprie a acestui fond. Uh, performanța se transformă într-o, în, de asemenea și în obligația de a răspunde unor așteptări. Aceasta, la rândul ei, însă este și ea con- pusă în concurență de factori precum spiritul de inovare. Dacă este riscant însă, e foarte problematic pentru cei care vor să lanseze proiectele, pentru că ar putea aduce cu sine și dezavantaje structurale care, uh, de la oameni care au deja probleme sociale destul de complexe, dacă, de exemplu, nu se promite un succes imediat și măsurabil. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Ca politician, în astfel de momente, nu știi dacă să te dai bătut, să te arunci într-o sabie sau să mai ai puterea să mai dezvolți o idee proprie. Deci, ce facem acum? Atunci, după această prezentare, păi eu spun, eu cred că Comisia pentru Control Bugetar a pus tot timpul întrebări în legătură cu combaterea șomajului la tineri ce se întâmplă cu miliardele pe care le avem în acest sens în Europa și pe care le-am cheltuit și știm că răspunsul a fost de multe ori că nu avem rezultate pentru că nu există statistici pentru a vedea cum s-au cheltuit uh, banii. Nu a existat nicio obligație de reportare pentru această variantă de cheltuieli. Ce putem să facem? Pot să vă transmit mai departe întrebarea? Da, vă mulțumesc pentru întrebarea aceasta. Din perspectiva autorităților de gestiune a FSE-ului, eu cred că nu trebuie să se reglementeze totul în domeniul bugetării bazate pe performanță, ci trebuie lăsate marje, spații libere, tocmai pentru a aproba, a experimenta măsuri noi. Avem nevoie de acest câmp de experimentare fără a avea consecințe foarte grave, imediate, financiare. Deci trebuie să avem momente și spații de blank în care să putem testa noi variante. Pentru că, până la urmă, șarmul FSE-ului este exact acestul că poate să se bazeze și pe inovare. Față de alte programe, el are acest avantaj. Mulțumesc. Domnul Fernandes, vă rog. Eh, merci. Mulțumesc mult. Insist permanent pe coordonare între instrumentele financiare și celelalte fonduri, fondurile structurale în special. Vorbim de inovare socială, inovație socială, vorbim de instrumente financiare, în primul rând. EASI e un program european care are componentă de instrument financiar. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, dar vă întreb, dacă în regiunea dumneavoastră faceți o coordonare între Fondul Social European, care e un fond structural, și alte instrumente financiare. Și dacă faceți această coordonare, cum? Dacă nu o faceți, nu considerați că ar fi o idee bună și că ar putea să existe sinergii pe acest plan. Eu consider că inovarea socială poate să fie asociată cu instrumente financiare, cum ar fi EASI. După cum spuneau și domnul președinte și raportorii, în aceste cazuri în care folosim fondurile sociale europene, cum se pot prevedea rezultatele? Și mă întorc și spre curtea de, de conturi. Oare aveți vreun răspuns dumneavoastră la această întrebare? Cum putem vorbi de rezultate când e vorba de utilizarea unui astfel de fond? Întotdeauna e foarte frumos să vorbești de bugetare în funcție de performanță, dar nu să știm cât de eficient a fost decât la final, când avem rezultatele. Pronosticurile sunt cel mai ușor de făcut după ce s-a încheiat partida. Însă, în realitate, efectele ar putea fi contrare. Noi spunem, că obiectivul nostru este deosebit de modest la început și atunci, dacă ne statuăm un, obiect, un obiectiv modest, la sfârșit putem spune că rezultatele au fost minunate, chiar am depășit obiectivele. Deci există acest risc de, de formulări perverse oarecum. Și apoi, o altă întrebare. Cum putem trece atunci la această la această execuție bugetară în funcție de rezultate, în termeni concret. În aceeași ordine de idei, spune domnul președinte, dacă îmi dați voie, nu ajungem să facem cam prea multe cu acest regulament. De ce e vorba, practic? E vorba de alocarea fondurilor în statele, între statele membre, împărțirea fondurilor între statele membre. Există state membre care contribuie în ideea de solidaritate, Anumite state vor contribui mai mult și vor primi mai puțin, altele primesc mai mult decât contribuie, pentru că aceasta spune principiul solidarității. Dar oare chiar avem nevoie de un regulament atât de complex? Un, un regulament care aduce oarecum neclarități. Vorbeați de inovație și de experimentare. Cum putem face așa ceva când totul e strict reglementat? Uh, mă gândesc la un proiect pilot uh, pe uh, proiecte de ucenicie și mobilitate pe lungă durată. Am dat atâtea proceduri care practic ne-au legat de mâini și de picioare. Inovația are nevoie de marjă de manevră dacă, dacă e se manifeste. Încercăm ceva, vedem care sunt rezultatele și apoi consecințele. În, în, în Europa ce se întâmplă în prezent uh, vine să, să funcționeze ca un obstacol major. Trebuie să ne gândim, chiar avem nevoie de, de toate aceste, opera, de, de toate aceste operațiuni sau acordăm încredere celor din teren, pentru că văzut din afară ce încercăm noi e destul de grotesc. Mulțumim, domnule președinte. Mai înainte de a interveni, dați voie să mulțumesc domnului Bol pentru o prezentare extrem de clar și, clară și bine structurată, dar nu trebuie să uităm că abordarea dumneavoastră este abordarea unui minister pentru chestiuni sociale și un minister al integrării. Și n-ar trebui să venim cu decizii simpliste și soluții simpliste atunci când definim criteriile în materie de rezultate sau impact. E unul n-aș vrea să renunțăm la ideea de a găsi cele mai bune criterii de determinare impactului și a rezultatelor în acele domenii unde acest lucru se poate face haideți să nu ne temem că apare acest risc al unei inerții proprie. E o generalizare nepermisă. În realitate, nevoile sunt mai nuanțate și e nevoie de criterii la fel de nuanțate atunci când se determină impactul și rezultatele. Vă mulțumesc! Domnul Kölmel. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, domnului Bol, care ne-a vorbit înainte, pentru prezentarea sa. Sunt de acord cu cele spuse, dar aș vrea să mergem puțin mai departe chiar, în sensul că cu siguranță nu vrem numai pentru că un lucru e dificil să nu îl atacăm un buget orientat spre performanță și rezultat nu înseamnă că trebuie să-l implementăm peste tot. Pentru aceasta, cu siguranță, există în Germania și în alte țări uh, o experiență suficientă pentru a vedea că nu toate cheltuielile se justifică și nu are niciun sens să cheltuim tot timpul uh, să, și să calculăm tot timpul cote e prea multă birocrație. Însă există um, domenii în care putem să îmbunătățim lucrurile și putem îmbunătăți prin implementarea acestor reguli. Dacă e să ne uităm la um, un fondul de solidaritate, de exemplu, pentru mine aceasta înseamnă și ajutor, de exemplu. Nu neapărat obiective măsurabile care trebuie definite, ci um, ar trebui să ne stabilim mai întâi un domeniu și după aceea să vedem ce se poate face în acel domeniu. Dar oricum, în domeniul solidarității se poate face clar mai mult. Dacă spunem însă că vrem, de exemplu, să limităm birocrația, eu cred că avem o abordare posibilă. Ar trebui să ne gândim, de exemplu, cine are nevoie de fapt de solidaritate. Știți că am făcut odată propunerea aceasta, haideți să vedem, haideți să avem o discuție deschisă dacă are rost ca țările care sunt contribuabili neți să plătească foarte mult la Uniunea Europeană pentru ca după aceea să primească în parte înapoi contribuția lor. Eu sunt unul dintre cei care susțin uh, teza că nu pot fi rezolvate problemele decât dacă sunt chiar aproape suntem aproape de problemă și putem să o, re- să o rezolvăm de aproape. Dacă ne uităm la Germania, noi suntem un stat federal cu landuri, guvernul de la Stuttgart, în zona Baden-Württemberg, de unde vin eu și de unde vine și domnul Paul, invitatul nostru, știe cu siguranță mai bine ce probleme sunt în Baden-Württemberg și doamna Gresle vă că dă din cap, decât guvernul nostru de la Berlin. Mm, eu cred că ei știu mai bine decât și decât e noi de aici la Bruxelles. Deci de ce să ieșim cu finanțarea din Baden-Württemberg, să intrăm la Berlin și după aceea la Bruxelles, să trecem cu toate aceste sume pe peste tot ca să le plătim înapoi până la urmă, în legătură cu care avem foarte multe reglementări și o, avem o reglementare foarte complexă. Știu că nu e foarte popular ce spun eu și poate merge un pic în direcția lui Secher, dar ar trebui totuși să avem curajul să discutăm despre această variantă. Eu cred că astfel am putea să ne îmbunătățim eficiența bugetară și spun din nou, nu e vorba să reducem contribuțiile Germaniei. Eu sunt de părere că, în general, contribuțiile Germaniei sunt bine investite într-o Uniune care funcționează bine. Dar o Uniune care funcționează bine ar putea funcționa mai bine dacă ar fi mai simplă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ashworth. Um, Domnule președinte, dați-mi voie să spun că foarte mult mă bucură organizarea acestei dezbateri, pentru că aceste chestiuni care țin de performanță uh, sunt în minte de foarte multă vreme. Uh, sprijin acest concept și cred că scopul este unul nobil. Ar fi trei lucruri de spus în ceea ce mă privește. Odată, bugetarea și simplificarea, bugetarea în funcție de performanță și simplificarea vin în contradicție una cu cealaltă. Dacă vrei bugetare pe criterii de performanță, uh, nu reușești să ai o simplificare a activității de gestionare bugetară. E o contradicție în termeni. Apoi, e extrem extrem de dificil să vii cu indicatori preciși atunci când, pe de o parte, ai componente cuantitative, ușor de măsurat, dar ai și o componentă calitativă, mult mai greu de cuantificat. Și o a treia chestiune ar fi următoarea. În contabilitatea mea de sectorul public, de unde vine și experiența mea directă, există riscul la un moment dat de a genera o cultură a măsurătorilor, a performanței, a cuantificării performanței și încurajez autoritățile în ultima instanță să se concentreze pe proiectele cele mai ușoare, ajungând să descurajeze inițiativele mai ambițioase, mai dificil de realizat. Și în ultimă instanță, această a doua categorie este cea care ar trebui să merită atenție și finanțare. Deci să ajunge eh, să, să se încurajeze persoanele care n-ar merita așa de mult să fie încurajate și paradoxal tocmai pentru că avem această cultură a performanței. De unde și cele trei rezerve exprimate de mine. Trebuie, da, să avem grijă să ne să arătăm precauție în raport cu indicatorii. Indicatorii frânează optimizarea și inovarea. Și vedem asta și la Parlament. Domnul Sarvama, am mai avut o discuție pe această temă chiar cu o oră în urmă, însă nu toată lumea a fost prezentă atunci. Am să repet ce am spus. Din acest motiv trebuie să elaborăm bine definițiile ca să nu ajungem să ne concentrăm doar pe proiectele apetisante, simple și să, să intrăm în capcanele pe care le, le descria domnul Dol. Asta trebuie să facem. Trebuie să, totuși să reușim să vedem cum putem obține rezultate mai bune cu banii pe care îi cheltuim. Punct. Domnul Manca. Poznamca. Mulțumesc. O scurtă remarcă din partea mea, domnul Kölmer, mi-a amintit de un lucru. Astăzi avem următoarea problemă. Contribuabilul net primește o parte din banii plătiți înapoi, dacă nu sunt cheltuiți toți. Aceasta înseamnă că are interesul ca banii să nu fie epuizați. Aceasta înseamnă că o implementare lentă ar putea să fie pozitivă pentru o țară. Înseamnă că, de exemplu, fondurile contribuabililor, asta ceea ce vreau să spun, este că n-ar trebui, contribuabililor net, n-ar trebui să vină înapoi, ci ar trebui să meargă în exercițiu N plus 1. Mulțumesc. Madame Maletic. Doamna Maletic. Thank you very much. I... Mulțumesc foarte mult. Consider că bugetarea bazată pe performanță este o realitate inevitabilă, pentru că trebuie să vedem ce rezultate avem în vedere și trebuie să venim cu măsuri și indicatori care să ne permită uh, să decidem dacă obiectivele au fost atinse sau nu, sau dacă se fac progrese sau nu. Asta în orice uh, gen de politică. Însă sunt de acord și cu cele spuse de antevorbitori în sensul că există o serie de obstacole chiar multe obstacole în calea unei bune puneri în aplicare a unei bugetări bazate pe performanțe. De aceea, în momentul în care formulăm indicatorii și etaloanele, trebuie să ne gândim la ponderea diferită acordată diferitelor tipuri de activități. Deci dacă avem o componentă care e ușor de realizat, o activitate repetitivă în același timp, pentru că generează rezultate pe termen scurt, atunci ponderea va fi mai scăzută. Dacă, pe de altă parte, avem de-a face cu o componentă novatoare, ponderea va fi mai mare și astfel implicațiile pentru rezultatele ultime vor fi superioare. Foarte bine, spune domnul președinte, în încheiere. Domnule Bol, ce concluzie ați avea după acest schimb de opinii? Mulțumesc pentru că mai am dat voie să iau cuvântul încă o dată despre instrumentele financiare. Noi nu folosim instrumente financiare în Baden-Württemberg, nu vedem unde am putea să le folosim. La atingerea obiectivelor, într-adevăr, avem problema actuală că deja suntem peste 100% acum. De fapt, e foarte bine, dar uh, obligațiile se impun și trebuie să înaintăm un amendament acum. Adică trebuie să ne punem întrebarea și ce măsură mai este util să le folosim. În rest, domnule președinte, vorbiți din sufletul meu când îmi spuneți cu fraza inovarea are nevoie de un cadru flexibil, ușor și așa vedem și noi lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc, am învățat și eu ceva. Cred că trebuie să tratăm inovarea separat de toate celelalte segmente. Vreau să să nu îl frustrez pe co-președintele meu, dar dincolo de regulamentul financiar, regulamentul pentru fondurile structurale, pentru FACE, pentru FSE, pentru regulile de implementare și uh, cadrul de linii directoare, probabil că vă dați seama că între toate acestea e, foarte nevoie, e nevoie de foarte multe uh, linii, posturi bugetare, de câte e nevoie. Da, colegul nostru de la FEDER, de exemplu, a ținut odată un um, referat la Bruxelles și uh, a venit cu un teanc de 2000 jumate, 2500 de hârtii pe care de fapt trebuia să le citească cineva pentru ca să poată să înțeleagă subiectul. Da, aceasta este și problema pe care o avem de fapt. Avem foarte multe reglementări, foarte multe reguli care sunt câteodată și segmentate și nu e ușor deloc. Având în vedere cât de multe sunt uh, aceste reguli, uh, ele chiar pun problema. Nu vom reuși însă fără să avem și comisiile competente care să ne ajute, Comisia pentru Control Bugetar, Comisia pentru Bugete și cu cât uh, vom uh, încerca să simplificăm mai mult, va fi mai bine. Cred că acest punct este absolut esențial. Există două tipuri de performanță în acest tip, în acest gen de operațiuni. Niciodată e vorba de performanță în sensul guvernului care vrea să recupereze sumele versate la buget. Când începe un cadru multianual, fiecare își aduce contribuție, după care trebuie să-ți recuperezi banii. Asta e primul indicator de performanță. Să-ți iei banii înapoi. Asta se și întâmplă. Și a doua performanță ține de acțiuni de utilitate imediată în materie de reducerea șomajului, coeziune socială, dinamică economică. Noi am ajuns la o etapă în care acumularea regulilor e de așa natură încât uh, trebuie să, să aplici cu sfințenie o tonă de reguli pentru, undeva, pentru sume uneori mici. Asta, bun, creează locuri de muncă în administrații locale și mai departe, dar pe de altă parte creează frustrare și generează această imagine a unei Europe ca o birocrație sufocantă. Mulțumesc. Continuăm acum uh, cu programul nostru și ajungem la Jorge Nunes Ferrer de la CEPS uh, Senior Research Fellow și are cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Doamnă și domnule președinte și onorați membri ai uh, Comisiei Bugete, am o sarcină ușoară, trebuie să vorbesc despre FEI și FESI doar două litere inversate, dar diferențele sunt mai mari în realitate. Uh, trebuie să vă spun că am citit uh, toată documentația de control și de aceea am decis că ar trebui să abordez lucrurile oarecum de la mai mare distanță. Uh, aici sunt foarte mulți experți care se pot concentra pe detalii, eu am să fac altceva. Mi-am permis, prin urmare, să nu mă mai uit la fiecare copac din codru, ci să privesc lucrurile mai de la distanță. Întreaga idee din spatele uh, fondului de investiții strategici și fondurilor structurale și de investiții. Deci, înapoi la elementele de bază. E bine să faci asta din când în când, pentru că multe lucruri s-au schimbat de regulă suntem cu 20 de ani în urma evenimentelor și modificările bugetare, ajustările, eh, corecțiile, flexibilitatea acolo unde nu există, tot felul de acrobații de genul acesta. E bine, astfel de eforturi nu sunt întotdeauna logice sau raționale. aplicabilitatea lor practică de multe ori lasă de dorit. După cum vedeți, la componenta tehnică lasă și prestația mea de dorit, spune vorbitorul. Avem aici această galaxie incredibil de complexă. Există foarte multe elemente care sunt externe și care nu țin de bugetul intern. Deci în toate acele cercuri există și o galaxie mai mică. Sunt multiple galaxii de complexități și sigur când, când vezi așa ceva te iei cu mâinile de cap. Ce pot să fac? Și atunci creăm noi reguli noi pentru a crea alte reguli care să reglementeze regulile. Am ajuns la, la, la punctul în care structura deja nu mai corespunde. Pornind de la obiective, am creat instrumente practice. Există politica de coeziune, care și ea are multe bucățele. Există apoi facilitatea Connecting Europe, apoi Orizont, diferite obiective și fiecare și-a primit un instrument propriu tutelat de alte reguli. Pentru fiecare sistem ai o procedură diferită. Instituțiile nu comunică una cu cealaltă. Acum se impune această colaborare, dar realitatea Realitatea rămâne că fiecare obiectiv își are instrumentul lui, fiecare cu reguli proprii și cu fonduri proprii. Însă, în ultima instanță, nu există decât două tipuri de instrumente. Nu trebuie să finanțăm poliția, armatele, spitalele, fondurile europene pentru așa ceva. E vorba de două instrumente, granturi pe de o parte, instrumente financiare pe de cealaltă parte în ultimă instanță s-a diluat plus valoarea și potențialul real și continuăm să facem altceva creând în continuare grupulețe și grupulețe și tăind plăcinta în tot mai multe feliuțe tutelate de reguli diferite. Însă, că ne place sau nu, evenimentele ne împing în direcția pe care am să o evidențiez imediat. Avem un grup la nivel înalt pentru simplificare, avem un grup la nivel înalt pentru resursele proprii, încercăm o bugetare pentru rezultate, vrem flexibilitate, trebuia să mai pun și simplificare, dar n-am avut loc. Și aici un mic derapaj freudian, uh, e nevoie în ultimă instanță de întărirea măsurilor necesare și de un Brexit, de ce nu? Pentru că probabil Brexitul permite o reformă a bugetului. Deci dacă vrem să întărim bugetul, hmm, Brexitul ar putea să prindă bine. La ce ajungem? La granturi mai flexibile, eliminăm barierele dintre diferitele capitole bugetare. Asta se spune de ani de zile, de altfel. De 20 de ani de zile o tot aud și eu, că e nevoie de mai multă flexibilitate, că n-ar trebui să fim atât rigizi, ar trebui să avem grijă atunci când facem prealocarea Însă, în ultima instanță s-a tot vorbit, dar nu s-a făcut nimic în mod serios. Și în condiții de criză, abia am început să facem lucrurile pe care le spuneam spus ani de zile. Chiar și fondul de investiții strategice. Uh, i-am văzut schița cu 10 ani înainte de a fi creat, pentru că era clar că va fi nevoie de așa ceva, era nevoie încă cu mult înainte, dar nu exista. Și celelalte politici s-au născut tot așa în context de criză. Mi-aduc aminte că se vorbea de ideea unui singur pachet de instrumente financiare. Vrem ceva să fie, care să fie mai eficient și care să permită o mai bună alocare a fondurilor. Atunci haideți să mergem înapoi la elementele de bază. Pentru că trebuie să simplificăm lucrurile pentru a putea gestiona noua complexitate. Nu trebuie să creăm complexitate prin activitatea de simplificare. Haideți să simplificăm ce e necesar ca să facem față complexității actuale. Avem nevoie de instrumente care să răspundă realitatea concretă din teren. Și am să văd grafic ce spun. În realitate, dacă stăm și ne gândim, structura nu e complicată. Pentru că, pe de-o parte, avem granturi, și pe intern și pe extern, știu, însă uh, situația externă e puțin alta, vorbim pe intern granturi care se bazează pe politici, RDF, Orizont și așa mai departe, fonduri eh, eh. și apoi avem instrumente financiare care nu țin așa de mult de obiectivele politice, ci sunt eh, dirijate de cererea din teren. Deci avem practic doar două sisteme. Par să fie cu sutele, dar în realitate nu există decât acestea două. Și ce conțin acestea? În granturi avem programe de infrastructură, bani pentru consolidarea capacităților, pentru societate, dezvoltare socială și cercetare și dezvoltare sau inovare. Pentru că granturile vin pentru cercetare și dezvoltare mai curând decât pentru inovație. La granturi. La instrumentele financiare avem infrastructură, sprijinul IMM-urilor și inovarea în, la, la, în, în ultima etapă. Însă, într-o următoare imagine trebuia să apară și o pereche de foarfece acolo. Pentru că vine foarfeca, avem un plafon bugetar, avem echilibrul net, trebuie să împărțim plăcinta, vin elemente de control, cerințe de recuperare a banilor, să ne asigurăm că nu se pierde nimic, că bugetul într-adevăr nu este supus la riscuri. Și atunci, Dacă avem regiuni, teritorii, secțiuni, culoarele de finanțare care merg prin la nivel național, regional, local, cu reguli diferite, apoi vin instrumentele financiare la rândul lor, împărțite în partajate și centrale și ambele fac exact același lucru, infrastructură, sprijin, IMM-uri și inovare, însă pentru unul e responsabil un birocrat și pentru altul e responsabil alt birocrat și sunt tutelate de reguli diferite, deși fac exact același lucru. Relație cu IMM-uri, dar inovație și așa mai departe. Fondurile pentru finanțare regională iarăși e divizată în funcție de regiuni, obiective, sector și așa mai departe. Și avem această analiză la jumătatea procesului, situația e la an lumină de ce era în 2010, categoric îmbunătățirea este considerabilă, dar trebuie să vedem cum ajungem la 2020. Un astfel de exercițiu ne ajută pentru că evidențiază o serie de blocaje și le elimină. Au fost problemele, le vedeți aici, n-am să mai intru în, în ele, la fiecare componentă există și o serie de plusuri, avem și fondurile financiare, nu le-am inclus aici. Fondurile fiduciare sunt ca o aspirină care îți dă iluzia că nu ești beteag. Problema fundamentală este lipsa de realism a plafoanelor. Am creat aceste fonduri financiare ca să putem să ne prefacem că problema nu există. Putem sacrifica principiile de dragul apațelor, dar problema e că nu avem un buget care reușește să facă ce trebuie să facă. Și atunci ce s-a făcut? s a făcut fonduri fiduciare ca să nu cumva să fie nevoie de o reducere de 1% în altă parte. Și noi continuăm să luăm aspirină, dar nu medicamentul care trebuie. Ce urmează apoi? <clears throat> Trebuie spus că regulamentul financiar e o îmbunătățire, dar nici pe departe situația nu e optimă. E nevoie de mai mult. E nevoie de mai mult pentru că, într-adevăr, peste 2-3 ani, mâine practic, uh, vine Brexitul, trebuie să vedem uh, cine ce note de plată achită, vor fi probleme grave, serioase. Și apreciez foarte mult ce spunea un director general pentru bugete în o conferință cu ceva vreme în urmă, care spunea ce se întâmplă dacă pierdem 10 miliarde, e groaznic, cine o să plătească? Avem uh, avem un buget de 150 de miliarde și dacă e doar 140 de miliarde, rolul meu e să mă asigur că banii sunt cheltuiți așa cum trebuie. Și ce dacă? Și de asta tare mult mi-a plăcut. În urmă instanță, chiar dacă scade, tot e un buget mare. Deci un buget trebuie, îți, îți impune să găsești soluții, nu să alergi de, de colo-colo ca o găină cu capul tăiat pentru că a fost o mică reducere. Nu. Trebuie aliniate regulile. Nu e nevoie ca un solicitant trebuie să afle de ce e tutelat, dacă e sat, atunci vine de la uh, uh Fondul de Dezvoltare Rurală, dar dacă e drum, la drum, atunci se merge la Ministerul Agriculturii, pentru că ei dau fondurile, sau vine de la dezvoltare regională, pentru că tot e drum. E drum în ultimă instanță. Dacă e drum, să fie un singur set de reguli. Trebuie ca alocările să se facă în funcție de nevoi ceva progrese s-au făcut în acest sens și asta e bine. Și am spus că s-au făcut și progrese, dar trebuie redusă complexitatea din teren acestor instrumente financiare. Instrumentele financiare sunt uh, tutelate de cererea de la fața locului uh, cu cât e mai mică finanțarea uh, oferită, cu atât scade interesul și cu cât scade mai mult interesul și cererea, cu atât cresc costurile. Deci ele trebuie să fie concepute altfel decât granturile. Crearea unor grupuri restricte practic ajunge să omoare, să îngroape aceste instrumente. Mi-aduc aminte că s-a propus crearea unui fond, a fost aprobat în Parlament, în întregul proces instituțional, dar a venit cu atâtea limitări, cu atâtea garanții de concentrare, axare pe obiective, încât nu l-a mai vrut nimeni. Pentru că e mult prea rigid e nevoie practic și de o diluare și de un, acoperirea unei plaje mai mari de risc, pentru că asta, în ultimă instanță, crește apelul, uh, uh, crește atractivitatea instrumentului respectiv. E nevoie de reguli unice pe, pentru eligibilitate și de reguli suplimentare, într-adevăr, sector cu sector, dar dacă ai totul într-un singur coș, de acolo poți să Uh, practic uh, asiguri o distribuție a riscului pe sectoare. E un vis, știu, va dura ceva vreme, cer multe eu așa, dintr-o dată, dar sper măcar să vă gândiți la această rută de parcurs și vedeți aici o versiune simplificată, doar cu granturi, doar cu instrumente financiare. Uh, instrumentele financiare aici fac ceea ce trebuie să facă, nu mai sunt diferențe sectoriale și am introdus și această a, a, a, nișă de dezvoltare, development window cei de la Fondul European, Fondurile Europene Structurale și de Investiții spun că fondul de, nu, fondul de investiții strategice nu e creat pentru acest tip de investiții E nevoie de un element mai riscant care să răspundă cererii din teren, pentru că fondurile de investiții sunt stimulate de cererea concretă din teren. Trebuie să vii cu un nivel primar acolo. Interest will go up. So, in a, in a certain way, you need to have... Deci, în ultimă instanță, trebuie să ai ceva concret. Se elaborează instrumente financiare și în afara Uniunii Europene, se, se, se face acolo ce ar trebui să se facă aici. Deci, un singur coș pentru infrastructură, reguli comune și dacă ai un buget simplu, cu o structură simplă, atunci complexitatea poți să o abordezi la nivelul controlului. Și am să mă opresc aici. Mulțumesc. Tipaj. Deci vom avea un regulament de 10 pagini sau chiar mai puțin. Asta trebuie să facem. Revoluția este în curs. überlegt, ob ich kündige. <laughs> Să știți că m-am gândit dacă să-mi dau demisia astăzi. Pentru că aveți dreptate cu descrierea pe care ați făcut-o. Dar problema noastră este că totul e posibil împreună cu alte fonduri și și opusul acestora. Dacă continuăm așa, încât să tot amestecăm lucrurile, și să creăm uh, și domenii speciale și în același timp limitări, nu o să reușim. Cred că um, numai după um, ce vedem câte mii de exemple sunt și câte excepții sunt posibile, putem să ne dăm seama că este foarte greu să, să se creeze transparență pentru beneficiari. Avem șase direcții generale care se ocupă de fonduri pentru cercetare, șase acte de bază, șase linii directoare, șase formulare, șase proceduri. Dacă avem beneficiari care cer bani, de exemplu, din două sau trei surse, proiecte, de exemplu, la o universitate mai mare, au cam șase oameni care se ocupă numai de reguli și de modificările regulilor uh, pe parcurs. Deci, single rule book-ul, cartea unică de reguli, nu o să rezolve neapărat lucrurile. Cred că trebuie să concentrăm lucrurile și să le separăm mai bine. Și de aceea vă mulțumim foarte mult pentru graficul acesta despre complexitate, pentru că trebuie să terminăm să mai diluăm bugetul Uniunii numai pentru că nu vrem să dăm drumul la flexibilitate în acest buget. Eu zic că tocmai e vorba de un domeniu cheie în care Comisia pentru Bugete are un rol important. Am încercat să abordăm problema fondurilor fiduciare și trebuie să ne întrebăm dacă nu trebuie să facem același lucru și cu alte domenii. Eu zic că a fost foarte bine să vă ascultăm, ne-a fost de mare folos. Mulțumesc pentru cât ne-ați ajutat. Pare par la Comision des avem un uh, tabel pregătit de Comisia Bugete, The Despairing Complexity. Domnule Fernandez. Mulțumesc. Acest tabel este dovada că am parcurs acest drum al complexității și că de fiecare dată ne-am complicat. Sper că împreună cu cei doi raportori vom face cale întoarsă și vom începe să simplificăm lucrurile. Și poate nu este foarte dificil, dar mai există un lucru. Se vorbește de beneficiari și de noi. Trebuie să adăugăm această complexitate la complexitatea națională pentru că există regulamente naționale care complică lucrurile și mai mult și apoi există regulamente regionale care complică și mai mult lucrurile și apoi devine aproape imposibil să atingem obiectivele fondurilor. Și mai există un aspect Vă rog să mă iertați, dar nu știu, nu-mi dau seama că această complexitate, dacă această complexitate a reușit să rezolve problemele grave pe care le avem cu plățile. Pentru că în 2014 au existat 23 de miliarde în facturi neplătite și să ne gândim cum putem să executăm acest cadru financiar multianual când nu avem bani pentru plăți. Acest lucru a contribuit la proasta uh, executare a fondurilor și a contribuit la atenuarea plăților. Este vorba de regulamentul uh, bugetar, spune președintele. Sunt total de acord că există subvenții, există instrumente financiare, însă în cadrul subvențiilor există și ajutoare pentru IMM-uri, de pildă. Și în cadrul fondurilor structurale există multe programe în multe țări care ajută și fondurile structurale pot fi folosite în parte pentru instrumente financiare. Și este un lucru nu foarte complex. Vedem că imaginea de ansamblu este complexă, însă dacă ne axăm pe un punct anume, complexitatea scade. Însă este adevărat că ar trebui să simplificăm lucrurile pentru a maximiza impactul fiecărui euro. Nu știu dacă asta e definiția pe care putem să o dăm pentru valoarea adăugată, însă se vorbește mult despre valoarea adăugată. E o altă referire pe care vreau să o fac, însă vă rog să nu copiați uh, definiția pe care am dat-o eu, maximizarea impactului fiecărui euro. Care este definiția pe care o dați, dacă puteți să o dați, pentru valoarea adăugată și o altă întrebare. Acest ultim aspect, grants and financial instruments, sunt acestea compatibile cu cadrul pe care îl avem? Am putea să ne inspirăm în cadrul financiar multianual din aceste titluri, infrastructură, capital uman și așa mai departe, și să nu uităm agricultura. Însă ar trebui să știm dacă merită să schimbăm sau nu cadrul financiar multianual. Eu nu am nimic împotriva împărțirii în cinci titluri, în cinci capitole, nu aici este problema împărțirea pe rubrici, ci uh, efectele pe care le-ar avea în, uh, asupra cadrului financiar multian. Mulțumesc, uh, vom încerca să fim foarte succinți, pentru că am rămas în urmă. Mulțumesc, aș dori să subliniez că atunci când ne gândim la simplificare și la schimbările din buget, trebuie să ne gândim mereu că bugetul ar trebui să răspundă la întrebările de bază. Ce este finanțat, unde, cum și dacă dorim să răspundem la întrebarea ce este finanțat din buget, avem nevoie de clasificări pe programe, o abordare pe programe și pe politici și pe proiecte și să răspundem la întrebarea ce se finanțează în sens economic, costuri cu capitalul, salariale, materiale și așa mai departe. Și apoi unde clasificarea amplasării și întrebarea cum se finanțează se referă la sursele de finanțare, la instrumente financiare, la granturi, și la alte surse ce ar putea fi folosite. Deci, întotdeauna, documentele și procedurile trebuie să fie simple, însă trebuie să răspundem la întrebările de bază. Mulțumesc, domnule Albrecht. Cred că unul, una din concluziile seminarului nostru este că nu textul regulamentului financiar este important, ci consecințele acestuia. Câte persoane din Uniunea Europeană vor citi regulamentul? Câți membri ai Parlamentului vor înțelege regulamentul financiar sau chiar câți membri din comisia noastră, în afară de doamna Gresel? Trebuie să ne uităm la consecințe. În primul rând, ce mi se pare mie important, vorbitorul a fost destul de clar. Ceea ce ne trebuie și e ceva ce știm și ce am tot discutat de ani de zile și toată lumea știe aceste lucruri, însă nimeni nu dorește să facă schimbări. Întrebarea este pentru cine facem simplificările, cine este beneficiarul simplificărilor. Facem simplificări pentru comisie sau pentru beneficiari? Vă puteți imagina că vom avea drept consecința simplificării o trusă de unelte, cineva vrea să facă ceva, poate să meargă undeva și să spună vreau să fac asta. Cum se poate finanța acest proiect? Unde este trusa de unelte? Pot folosi fondul acesta sau acesta? Nu putem să duplicăm IMM-urile. De peste tot, trebuie să aibă la dispoziție o trusă foarte simplă de instrumente. Dacă nu avem această trusă, întregul regulament financiar este inutil. În primul rând, acum putem să dăm naștere unei situații mai complexe decât cea de astăzi. Acesta este doar începutul. Pe viitor vom discuta politica de coeziune, de exemplu, și acum vrem să separăm elementele politice de coeziune pentru perioada de după 2020. Acum discutăm ce direcții generale vor face ce și asta e dezbaterea de astăzi, nu dezbaterea de ieri. Și ultimul element, din păcate, cealaltă problemă este aspirina, pentru că aici nu e vorba de buget. Acum creăm fonduri fiduciare, însă acestea nu sunt incluse în buget, sunt în afara bugetului. Dacă nu rezolvăm problema în buget, o vom transfera în fonduri fiduciare. Însă cred că este aceeași dezbatere. Întrebarea este cum putem lua uh, fondurile fiduciare și să le adăugăm în buget. Și trebuie să tragem o concluzie, trebuie să creăm un regulament financiar cu concluzii foarte clare pentru beneficiarii finali, să facem lucrurile foarte simple, să avem o trusă de unelte și oamenii să știe ce fond să poată folosi. Și pentru că altfel cetățenii nu vor înțelege niciodată nimic și nu vor fi niciodată pregătiți să beneficieze de fonduri europene pentru că li se va părea prea dificil. Ați încercat să înțelegeți organigramele direcțiilor generale? Dacă vă uitați la organigramele unor direcții generale ale Comisiei, nu o să fiți mirați de complexitatea procedurilor. Este vorba de o muncă herculeană, însă la un moment dat ar trebui să ne întrebăm, să ne punem întrebări legate de complexitatea organizării, pentru că aceasta oglindește complexitatea procedurală și complexitatea regulamentelor financiare. A fost un dialog promițător. Mulțumesc. Uh, doriți să mai luați cuvântul pentru recomandare, domnule Nunez Ferrer? Mulțumesc, foarte rapid. Um, puteți să discutați fiecare rubrică în parte. Este decizia dumneavoastră. Am, doream doar să spun că oamenii se axează atât de mult pe probleme și pe complexitate. Eu conduc o reuniune de informare a cetățenilor și am descoperit că există probleme care nu sunt abordate la nivel, uh, nu pot fi abordate la nivelul orașelor, pentru că sunt uh, abordate, probleme abordate de o anumită direcție generală. Este un proiect al orașului. Mai contează ce direcția generală se ocupă de el, dar oamenilor se spune nu, trebuie să depui dosarul aici, ci în altă parte și așa mai departe. Dar nu ne pasă. Acum uh, mă confrunt cu problemele legate de orașe și văd că este nevoie de cooperare și nevoie de o reformă. Trebuie să simplificăm aceste blocuri ca să putem să ne confruntăm cu complexitatea integrată ce va veni. Avem o complexitate integrată și de aceea trebuie să simplificăm rubricile. Acesta este mesajul final. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ne-ați dat drumul la imaginație, dar eu zic să trecem mai departe și acum trecem la Vreau să îl salut pe domnul Monar acum, care nu reprezintă EFSA, ci, deși este Head of Finance la EFSA, și ne va vorbi despre uh, diverse aspecte legate de discuția noastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați deputați în uh, Parlament. Permiteți-mi, vă rog, să vă mulțumesc în primul rând uh, să reprezint aici agenția, um, rețeaua europeană de agenții și să contribui în această calitate la seminarul dumneavoastră. Aș vrea, în primul rând, să mai, vă spun mai întâi de, că vorbesc despre externalizare astăzi și să plasez această externalizare în context. După cum știți, uh, agențiile Uniunii Europene contribuie activ la atingerea obiectivelor 2020 uh, și a strategiei 2020, dar și a agendei Comisiei Juncker și doresc să aducă un beneficiu tangibil um, cetățenilor europeni. Pentru a putea să atingă aceste priorități, agențiile interacționează foarte activ una cu cealaltă în cadrul competențelor fiecăruia. Ei coordonează um, și expertiza tehnică și științifică, dar și resursele din partea instituțiilor europene, a guvernelor naționale, a autorităților și a industriei. Astfel, Deja, de fapt, aceste agenții um, au, uh, fac parte din sistemul de externalizare al activităților. Uniunea Europeană poate, deci, să folosească acest capital și valoarea adăugată pe care o aduc uh, agențiile pentru a obține și mai multe beneficii pentru cetățeni. Agențiile colaborează în cadrul rețelei europene de agenții. Iar uh, Raportul de descărcare, proiectul raportului de descărcare pe agenții notează deja cu satisfacție că agențiile colaborează în conformitate cu gruparea tematică și încurajează și celelalte agenții să colaboreze mai mult în cadrul aceluiași grup tematic când este posibil. Nu numai între serviciile care sunt în colaborare și sinergiile existente, ci și în colaborarea în cadrul politicilor. Misiunile agențiilor și obiectivele lor trebuie să corespundă la cinci grupări tematice, securitate și apărare, asigurarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție, o îmbunătățire a bunăstării cetățenilor, susținerea inovării și uh, antreprenorilor și supravegherea sistemelor financiare. După cum știți, bugetul anual al celor 44 de agenții decentralizate de 1,4 miliarde reprezintă mai puțin de 0,8% din bugetul total anual al Uniunii și deci ele uh, ocupă cam 5500 de mm, persoane ca funcționari. Optimizarea resurselor, așadar, trebuie văzută în această perspectivă. Propunerea Comisiei în articolul 57 introduce temeiul juridic pentru externalizarea sarcinilor agențiilor, permițând așadar o cooperare mai sporită între agenții, între și ceea ce se numește prin uh, rețeaua noastră servicii partajate, shared service. Avem un acord în uh, articolul 57 care trebuie să fie încheiat între instituțiile europene sau alte foruri pentru a facilita implementarea um, implementării bugetare, mai ales um, a creditelor, um, dar și implementarea uh, contractelor care au fost semnate. Propunerea de asemenea prevede că prin această partajare se recuperează costuri și deci serviciile oferite sunt de calitate mai mare sau mai eficiente. Mecanismele pe care le folosim nu se bazează pe profit, ci se bazează pe o recuperare a costurilor atât din procese cât și din personal. În contextul procedurii de descărcare, Partajarea serviciilor și a capabilităților este o cheie pentru îmbunătățirea eficienței, pentru optimizarea uh, resurselor financiare și umane. Iată de ce acest uh, ultim uh, obiectiv al resurselor bine folosite trebuie să fie dus până la capăt. Regulamentul financiar nu prevede însă o posibilitate de a partaja resursele cu câteva excepții la contabili, la auditori intern, dar și la achizițiile între agenții și instituții. Deci e foarte limitată posibilitatea de partajare. Regulamentul financiar ar putea să îmbunătățească acest lucru, să faciliteze partajarea mai multor servicii din domeniul bugetelor, IT, continuitate antreprenorială, resurse umane, dar și anumite sarcini operaționale. Rețeaua Europeană de Agenții salută așadar propunerea Comisiei, pentru că aceasta deschide posibilitatea pentru agenții de a intra în cooperări oficiale folosind aceleași resurse. Totuși, cu toate acestea, în conformitate cu propunerea Comisiei, numai în scop uh, administrativ sau de serviciu se poate face această partajare și ar fi de dorit ca să se poată extinde și la alte servicii. O încercare a optimizării resurselor ar putea să meargă potențial dincolo de sarcinile administrative. Un mecanism care să fie similar cu cel care se folosește acum la comisie ar fi binevenit, în care, de exemplu, un agent executa, de execuție bugetară poate să delege această acțiune și există o procedură aferentă. Pe lângă aceasta, scopul cel mai important pentru ca un acord de acest tip să fie semnat trebuie să fie promovarea unei management sănătos financiar, o mai bună gestionare a sinergiilor și competențelor, care este un obiectiv prioritar și nu trebuie să se gândească numai la recuperarea sau la reducerea costurilor. Având în vedere că sarcinile de lucru ale agențiilor vor crește, dar staful va fi redus, e nevoie de mai multă flexibilitate pentru a optimiza folosirea resurselor agenției. O măsură în acest sens ar fi înlocuirea prevederii din regulamentul financiar actual în care a, externalizarea nu poate fi permisă decât când este indispensabilă, cu o posibilitate de a da în externalizare când este mai bine pentru un management financiar sănătos. O formă de externalizare ar trebui să urmărească și eficiența economică și financiară și eficiența în general. Cu toate acestea, însă, nu toate tipurile de externalizare sunt neapărat pozitive agențiile au pus la îndoială eficiența externalizării. De exemplu, și Curtea de Conturi s-a implicat în această problemă când a făcut un raport despre agenții. Câteodată generează costuri suplimentare pentru agenții care depășesc cu mult uh, reducerile care s-au făcut. Agențiile, deci, trebuie să fie guvernate de articolul 59, propunere de articol 69 care să extindă punerea domeniul de aplicabilitate pentru dimensiuni de aplicabilitate și reglementaritate. Având în vedere abordarea comună din 2012, pe care s-au pus de acord cele trei instituții, orice aspect de externalizare și de audit extern rămâne sub responsabilitatea ECA, care trebuie să gestioneze toate procedurile de gestiune și de achiziție, și rămâne și supraveghetorul financiar, indiferent dacă e vorba de, și de cofinanțatori. Deci, articolul 69 stipulează că toate aspectele auditării externe sau interne, incluzând concluziile, trebuie să rămână în responsabilitatea absolută a Curții de Conturi. Este de aceea, agenția este de părere că Curtea de Conturi ar trebui să și financeze și să facă partea de procurement pentru, pentru agenții și deci tot bugetul ar trebui să fie transferat pe agenții. Bugetul de agenții trebuie să fie transferat. În legătură cu veniturile, o mare parte dintre agenții sunt gata să desfășoare activități în colaborare cu alte instituții sau organe UE, de exemplu programul UE cu Comisia, programul cu organizațiile internaționale. Agențiile ar trebui să poată să fie beneficiarii unui acord de grant uh, într-o formă de colaborare, chiar dacă nu există prevăzută pe hârtie o astfel de posibilitate, pentru că în moment nu este în momentul de față, nu este posibil decât cu o derogare specială care a fost negociată câteodată de comisie. Simplificarea și flexibilitatea. Optimizarea resurselor ar putea beneficia de la o revizuire a unor proceduri complexe și disproporționate care nu aduc valoare adăugată. Vreau să vă dau câteva rapoarte care ar putea să fie considerate ca simplificatoare. După cum a spus și curtea, ar trebui să fie eliminate veniturile alocate interne. Trebuie de asemenea orice tranzacție să fie verificată ex ante ceea ce nu se bazează de fapt pe o abordare sănătoasă de risc. O verificare ex ante nu este necesară de fapt numai atunci, decât atunci când e indispensabilă, adică când există dubii. Regulamentele financiare ar trebui să aplice um, la impressed account, deci la cursul despre cum se folosește un buget și uh, același principiu și ar trebui să um, simplifice în același timp și regulamentul financiar pe domeniul acesta. Regulamentul financiar și revizuirea sa este oportunitatea pentru a trece către un concept mai modern de regulament financiar, prin simplificarea regulilor și prin oferirea de flexibilitate. E vorba de o precondiție pentru o reformă adevărată, optimizarea reformei, responsabilitatea, transparența, iar de partea directorilor executivi ale agențiilor, trebuie să spun că ei doresc să fie evaluați după performanță. Regulile complexe și disproporționate nu sunt decât dăunătoare pentru a avea o evaluare corectă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule Monar. Nu avem întrebări urgente, văd, pentru a vă pune dumneavoastră acum. Deci eu aș propune să mergem mai departe acum și să doar vreau să vă întreb dacă dorește cineva să ia cuvântul. Bun, atunci dacă nu, vreau să-l salut pe următorul vorbitor, care este cel care ne va vorbi despre implicarea cetățenilor de la Institutul European pentru uh, Administrație Publică, domnul dr. Edward Best. Mulțumesc foarte mult. Onorați membrii Parlamentului European, este într-adevăr un privilegiu de a putea participa la acest uh, schimb de opinii pe o temă atât de interesantă și pe marginea unei propuneri de text. Înțeleg că până acum nu s-au formulat amendamente, dar uh, sper, tocmai de această cauză, să vin cu o serie de idei potențial utile. Pentru că timpul ne permite, am să-mi scurtez puțin prezentarea unul ar, unele persoane ar putea fi surprinse să audă că vorbim de implicare civică atunci când discutăm o propunere bugetară, mai ales o propunere de simplificare bugetară la nivel european. Formula de text ar putea să pară unora destul de vagă. Cetățenii pot fi consultați, se spune acolo în propunerea de text. Există însă acest consens că implicarea civică în instrumentele bugetare este de dorit. Există un consens la nivel european că cetățenii europeni trebuie să fie aduși mai aproape de instituțiile europene și atunci este lăudabilă această propunere de amplificare a implicării civice în bugetul european și în locările bugetare europene. Însă, suspiciunile actuale combinate cu frustrările create de experiențe similare din trecut, vin să ne sugereze că ambiția trebuie să meargă mână-mână cu precauție în acest caz. Trebuie, pe de-o parte, să ne asigurăm că dacă se promite ceva, acel ceva va trebui să fie tradus în realitate. Apoi, e nevoie de eforturi care să asigure că implicarea civică are sens și este bine gestionată. Există o diversitate de metode atunci când e vorba de participare civică. Și apoi, când o măsură e, implica, e, e pusă în aplicare la nivel național sau regional, nu cred că e oportun să se vină cu o obligație legală în acest sens de la nivel central european. Aș sugera o modificare a textului să fie mai încurajator. Comisia și statele membre și alte entități care pun în aplicare bugetul sunt încurajate să promoveze implicarea civică. Însă și forma de text uh, actuală este destul de prudentă. La fel de important, poate chiar mai important, este sprijinirea inițiativelor care ar putea contribui la această implicare semnificativă a persoanelor din teren, a celor care există acolo, la nivel local. Am văzut ce s-a întâmplat în multe orașe din Europa și din lume. Orașe care au uh, avut succes în adoptarea acestei idei de buget participativ. Însă a fost vorba de proiecte de mai mică amploare, la nivel local. Există experiențe și la nivel național, în Uniunea Europeană, în Marea Britanie, în Franța, în Italia, în care cetățenii au fost consultați în legătură cu alocarea fondurilor și inclusiv exemplul Indiei este invocat. Portalul MyGov pare să funcționeze foarte bine în India. Însă, chiar și printre preponenții activismului civic, care sunt cei mai entuziaști, există această temere că există această idee că implicarea civică se va manifesta în principal la nivel local și ar trebui să fie abordată în acest context. Aș mai avea câteva comentarii legătură cu propunerea de text, pentru că ar putea încuraja crearea unui cadru multilateral de sprijin care ar stimula această implicare civică. Odată, factorii de succes. Știți că se propune acolo un alineat care spune cetățenii vor fi consultați. Studiile comparative efectuate în Europa și restul lumii arată că implicarea activă nu ține strict de consultarea, de simpla consultare a cetățenilor ca indivizi. Provocarea e să te bazezi pe această participare civică să creezi un proces de durată, de deliberare publică, de responsabilizare, pentru că acestea reprezintă forme mai profunde de angajament civic. Riscurile, nici ele nu trebuie scăpate din vedere. Multe studii indică tocmai acest lucru, studii care analizează utilizarea fondurilor europene în diferite programe și contexte. Riscul de deturnare, vulnerabilitatea în fața lobby-urilor, se pune accentul în propunerea de text pe criteriile obiective de selecție în cazul grupurilor locale de acțiune. Există și riscul de participare redusă. Și atunci investițiile în aceste inițiative nu și-ar atinge obiectivele de eficiență și responsabilizare. Și dacă lucrurile nu se desfășoară așa cum s-a promis, există un risc suplimentar, riscul de respingere colectivă a unor de măsuri ca gesturi politice goale de conținut. În concluzie, pot să vă spun că includerea unui nou aliniat poate fi văzută din diferite perspective. Trebuie eliminat riscul de a genera așteptări exagerate de natură a crea doar frustrări și nimic altceva. S-ar putea avea în vedere o modificare a textului în direcția unei noi abordări către un cadru pe multiple planuri care se concentreze pe realitatea din teren. Consultarea publică, în ciuda eforturilor și inițiativelor Comisiei în pachetul privind mai bună reglementare, această consultare are loc la nivel național, regional și local în principal. Nu va fi ceva axat pe cetățean ca atare. Corelația cu finanțarea europeană în ideea atingerii obiectivului de, participare, de bugetare participativă în contextul unei implicări civice active, bine, toate acestea pot să ia alte forme, forme care nu țin de cadrul regulamentului financiar. Vă mulțumesc. Thank you very much, Dr. Best. Mulțumim, uh, domnule Dr. Best. Întrebări? Doamna președintă. Also, das ist ja eine heiße Geschichte. Mulțumesc, e o chestiune foarte fierbinte. Eu v-am înțeles că cel mai bine ar fi dacă aliniatul ar fi tăiat, pentru că așa cum îl vedem acum, nu ajută nimic nu ajută la nimic și nu știm cum să-l modificăm. Realist ar fi, de exemplu, să avem o participare a cetățenilor și nu numai din partea grupurilor de interese care vor bani. Puteți să mai luați, vă rog, o dată poziție față de acest punct? Într-adevăr, e o temă extrem de delicată, pentru că inițiative, cum a fost inițiativa civică, a evidențiat riscul de a scăpa din vedere anumite dimensiuni. N-aș sugera eliminarea din text cu totul, nu asta aveam în intenție. Însă dacă rămâne într-o formă vagă, atunci forma vagă trebuie să fie rezultatul unei decizii precise. Pentru că, în ultimă instanță, aceste măsuri trebuie să facă față provocărilor multiple din calea participării active. Nu, nu vreau o eliminare, ci aș vrea uh, o structurare mai pertinentă a textului care să țină cont de realitatea concretă. Întrebarea este, prin urmare, cum să-i conferim un sens real acestei dispoziții. Ne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 noi am făcut un studiu pe parcursul a mai multor ani, am uh, evaluat mai multe proiecte, peste o mie de proiecte și structura de proprietate. Și cifrele sunt destul de alarmante. 27% dintre proiectele finanțate au avut un beneficiar anonim sau un neclar iar volumul financiar a fost de 38% din uh, volumul total care s-a transmis către un beneficiar neclar, către un beneficiar incert. Întrebarea este de ce nimeni nu se îngrijorează la nivel național sau la nivel european de această incertitudine a uh, fondurilor până la urmă. Noi am pus o întrebare către Digi Buget și la întreb- răspunsul pe care l-am primit am fost extrem de uimit eu am aici argumentele pe care mi le-au răspuns. Mi-au răspuns, de exemplu, că Direcția Generală Bugete nu este în măsură să, să analizeze structura beneficiarilor. În Cehia, de exemplu, nu e întotdeauna posibil să faci așa ceva pentru că legislația pentru um, societățile pe acțiuni nu e foarte transparentă. Întrebarea e acum dacă responsabilitatea e la DigiBuget cum rezolvăm problema? Concluziile pe care le-am prezentat, de asemenea, s-au regăsit în raportul pe care l-am trimis la Direcția Generală Bugete. Și următoarele probleme au fost cele mai mari. E vorba de finanțarea unor eventuale activități uh, infracționale și finanțarea terorismului, care reprezintă o adevărat, uh, un adevărat pericol acum. Finanțarea partidelor politice, de asemenea, o altă uh, idee care este legată de riscuri. Stimularea financiară a IMM-urilor este și ea problematică pentru că s-ar putea ca, de exemplu, un concern să se declare ca IMM uh, printr-o serie de modificări, să spunem. Puteți să vă uitați la studiul nostru însă pe pagina noastră de internet pentru ca să vedeți toate detaliile. Iar acum aș vrea să vorbim și despre nivelul național. În Cehia spuneam că avem o problemă foarte mare, avem o nouă legislație în domeniu, în domeniul conflictului de interese. Legislația a fost înăsprită acum și mă refer aici la achizițiile publice, de exemplu. Avem o problemă foarte mare pentru că nu sunt definite destul de clar fondurile fiduciare putem să ne ascundem, de exemplu, în spatele unui fond fiduciar, de exemplu, după dreptul ceh, dacă se creează un fond fiduciar, proprietatea acestuia poate fi influențată direct sau indirect, pentru că cei din managementul acestui fond pot fi uh, destituiți. Noi avem o nouă legislație, dar există alte lacune prin care se poate totuși uh, considera până la urmă că e vorba de o legislație tigru fără dinți. Și acum, ca să vă dau câteva exemple, aș vrea să vă vorbesc de avantajele și dezavantajele soluționării unui conflict de interese. O să las la o parte unele exemple, dar vreau să vorbesc de o regulă care e, datează de acum 5 zile. Conflictul unui funcționar, de exemplu, un funcționar înalt dintr-un minister care a participat la definirea condițiilor pentru finanțarea unui proiect de egalitate de gen. Soția lui era însă într-o organizație care a făcut 15 cereri iar problema era că soțul ei, practic, a avut uh, acces la informații care au ținut de această licitație și deci aici un conflict clar de interese. S-a deschis, s-a descoperit cazul foarte repede, aceasta e partea pozitivă și s-a acționat destul de repede, ceea ce e bine, înseamnă că e bună definiția conflictului de interese. Dar un alt caz de acum câteva zile din mass media de la noi era legat de subvențiile agricole. În cazul nostru, din nou, un manager foarte suspus într-o industrie, într-un conglomerat industrial agricol, care este și politician și deputat în același timp, a fost, a fost numit în um, bordul de control al activităților uh, din această industrie și în uh, firma în care dânsul este, era manager, existaseră informații care ajunseseră, bineînțeles, în, la această firmă. Comisia Europeană a descoperit uh, conflictul și lucrurile s-au restabilit. Însă în acest domeniu, și aici aș vrea deja să formulez o recomandare generală, după informațiile pe care le-am primit noi, Comisia Europeană a cerut o corectură de 2% a mijloacelor, a fondurile. Noi știm, pentru că am primit aceste informații de la Comisie pentru restabilirea uh, Um, situației și în uh, Republica Cehă corectura s-a făcut la 100%. Eu nu zic dacă 2% sau 100% e cifra mai corectă, dar poate că ar fi bine ca regulile de, să fie armonizate pentru ca să poată să fie și aplicate peste tot la fel în conflictul de interese. Mi se pare din nou important să cerem o armonizare, altfel cetățenii cehi nu vor mai avea încredere dacă la proiectele cu concerne mari corecturile sunt mici și la proiectele mici sunt de 100%. Un ultim exemplu din partea mea, care de asemenea datează de ieri, din mass media cehă, e vorba de o speță care deja a fost vehiculată mult în presă. În cauză, ministrul de finanțe actual, care în 2008 a primit subvenții pentru un um, centru de spa, el a, s-a deghizat în întreprindere mică, dar de fapt acțiunile erau uh, aceleași și acum este investigat de către OLAF. Ieri am primit informații noi și am aflat, de exemplu, că el a manipulat anumite informații în momentul în care a depus cererea de mm, finanțare în legătură cu cash flow-ul cu lichiditățile. Nu știm exact cât de mare a fost frauda, așteptăm un rezultat să vedem ce s-a întâmplat, dar din nou, după acest caz, aș vrea să spun că dacă un astfel de proiect este auditat, ar fi foarte bine să fie definit clar cine a auditat proiectul. La noi, auditorii au fost uh, organele din Ministerul uh, Finanțelor. Din păcate, concluziile însă nu s-a putut uh, constata nicio greșeală. Și acum Totuși se vede că problemele au existat și chiar probleme foarte grave. Deci în cazul uh, unei astfel de spețe și în cazul unui conflict de interese de acest tip, Comisia Europeană ar trebui să facă o analiză a riscurilor pentru ca să vadă dacă nu ar merita eventual un audit din partea Comisiei sau din partea uh, statului membru. Trebuie să vedem cât de greu este însă să stabilim obiectiv așa ceva ministrul finanțelor reprezintă beneficiarul și în același timp este și ministrul al finanțelor și deci este șeful organelor de auditare. Am încheiat pentru că mi-am epuizat timpul, cam atât din partea mea, dar pot să vă mai răspund la întrebări. Mulțumesc. Thank you so much, Mr. Mulțumesc, domnule Wagenknecht. Ați tras un semnal de alarmă, doamna Holmeier. Ich wollte gerade Mulțumesc. Vroiam și eu să pun o întrebare după ce am auzit prezentarea care spunea, în care colegul spunea că de fapt nu se știe exact care sunt beneficiarii reali ai finanțărilor. Sunt destul de mirată pentru că Comisia Europeană în domeniul antispălării, luptei împotriva spălării banilor, are prevederi destul de clare pentru că întotdeauna beneficiarii uh, reali, chiar dacă sunt mai multe firme în fața lor și sunt ascunși în spatele multor firme, totuși cei care sunt beneficiarii reali trebuie să fie cunoscuți și trebuie să fie cunoscuți chiar cu numele. De aceea mă miră foarte mult că noi cheltuim bani fără să-i cunoaștem pe beneficiarii reali. Pentru mine e o mare abatere ceea ce am auzit și aș vrea să vă rog dacă ați putea să ne mai dați câteva informații suplimentare, pentru că mi se pare într-adevăr șocant ceea ce ați povestit și e chiar șocant să vedem că nu știm către cine merg banii pe care îi cheltuim și să vedem cum în contextul criminalității organizate, finanțarea terorismului și spălarea banului, să nu îi cunoaștem totuși pe beneficiarii reali. Trebuie să îi cunoaștem absolut pentru ca să putem evita astfel de cazuri. Deci v-aș fi foarte recunoscătoare dacă puteți să-mi dați informații suplimentare. Da, mulțumesc. Vreau și eu să pun o întrebare acum în uh, societatele naționale, să spunem, societățile comerciale, există acționare anonim. În cazul pe care l-ați menționat dumneavoastră, tocmai acționarii anonime au fost problema, dacă am înțeles bine, și chiar uh, s-au încălcat și regulile până la urmă. Autoritatea de management ar fi trebuit să intervină și nu a făcut-o sau nu a putut să o facă. Problema noastră este însă că dacă avem astfel de forme de societate care prevăd uh, o astfel de construcție în care sunt și anonimi, vreau să întreb către comisie ce se întâmplă. Aș vrea să pun și întrebarea către Curtea de Conturi. Eu aș fi vrut să știu cât de full, câte full-time equivalents ați introdus în agenții până acum. Mulțumesc. Please, uh, Mulțumesc. Aș vrea să sugerez să primim un răspuns imediat la întrebarea aceasta. Vă rog. It's 12. 12. Okay, we're getting into something very interesting here, it seems. Avem o situație foarte interesantă, se pare. Doamna Maiala, vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește conflictele de interes, este ceva incredibil. Ce mă liniștește pe mine este că uneori avem de-a face în domeniul uh, spațiului, um, aviației, în domeniul feroviar, cu o agenție sau cu comisia, cu proiecte și așa mai departe. cu profesioniști pe care nu-i putem găsi în altă parte. Așadar, este greu, când avem de-a face cu probleme de securitate sau de aviație, să găsim pe altcineva. Trebuie să găsim o persoană care cunoaște mediul foarte bine. Și aici ne confruntăm cu o problemă. Pentru că există o perioadă înainte, după pentru ca persoana respectivă, expertul, să uh, poată să da dovadă de profesionalism. E vorba și de transparență. Cum să ne asigurăm că aceste persoane pot să lucreze în agențiile noastre în mod credibil? Trebuie să ne asigurăm că nu există conflicte de interes dar apoi poate e vorba de o persoană care a lucrat într-o companie care a trebuit să certifice un avion sau un automobil. Este important să identificăm aceste situații, însă când vorbim de conflicte de interese, ne gândim mereu la niște persoane care fraudează sistemul. Dar există și alte aspecte. Trebuie să vedem, de exemplu, cum ne asigurăm că găsim cei mai buni experți din domeniu care pot să ofere aceste certificări. Poate că nu au neapărat un conflict de interese, dar lucrează deja pentru um, unele agenții sau instituții europene. Apoi, în ceea ce privește percepția cetățenilor asupra acestor fonduri. Noi vedem cum pregătim aceste lucruri la nivel instituțional și apoi cădem în capcana pe care a menționat-o, menționat-o uh, colegul meu uh, de a vedea totul doar din perspectiva noastră. Când vorbim despre angajare, despre spitale, despre IMM-uri. Nu ar trebui să uităm inegalitățile care intervin. Că un fermier dintr-o țară are o percepție diferită față de un fermier din altă țară. Așadar, trebuie să identificăm și aceste inegalități și trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri oferă egalitate și egalitate de percepție. Altfel, percepția de inegalitate față de aceste fonduri va crește tot mai mult. Mulțumesc pentru intervenție, dar uh, prezentarea domnului Wagenknecht se referea la potențialul de corupție. nu putem să avem drept punct de plecare o situație în care excludem total orice posibilitate. Însă, ar trebui neapărat, cred, să facem tot ce ne stă în putință pentru a închide cel puțin aceste uh, uși. În program aveam, uh, ar fi trebuit să, conform programului, trebuia să începem deja de 10 minute o dezbatere cu întrebări și răspunsuri. Deja cred că avem o dezbatere aici. Sugerez să trecem direct la comisie să avem uh, și o contribuție din partea Comisiei, pentru că aș dori ca și Consiliul să intervină foarte succint ca să ne ofere percepția lor cu privire la acest exercițiu. Uh, suntem puțin în urmă cu programul, așadar vă sugerez să trecem la domnul Valgroft și apoi la domnul Wagenknecht, pentru că aș dori să aflu și răspunsuri. Cum de posibil pentru că mie mi se pare ceva destul de simplu. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund la câteva comentarii ale antevorbitorilor. Trebuie să facem o distinție între activități infracționale și conflict de interese. S-a menționat uh, corupția sau spălarea de bani, activități criminale. Avem pentru acestea reguli foarte clare în vigoare. Nu este posibil să tolerăm așa ceva. Avem interdicții clare pentru ca operatorii publici și privați să primească fonduri din partea Uniunii în aceste cazuri. Și avem articolul 1.6.11 din regulamentul financiar în care uh, trecem prin faza de informație cu priv- informare cu privire la beneficiarul final și OLAF investigează cine este în spatele acelei companie. companii și dacă există activități infracționale, atunci aflăm pentru că ne uităm cine este persoana responsabilă și persoana care controlează compania. Așadar, nu pot să accept asemenea afirmații. Avem reguli și cu privire la conflictul de interese cum îl putem preveni și cum putem remedia situațiile. Fie prin uh, codurile de etică, fie prin legislația națională, dar am, aș dori să facem o distinție între aceste două aspecte. Există reguli în vigoare și atunci când aflăm că există o activitate infracțională, luăm măsuri și operatorul economic este exclus până la trei ani Uh, și nu poate beneficia de fonduri europene și, de asemenea, poate fi cercetat la nivel național. Acestea sunt lucruri pe care trebuia să le menționez. Și pe celelalte subiecte, uh, aș putea să vorbesc acum pe scurt sau să revin, dar voi continua acum. Cu privire la ce a spus Curtea de Conturi, noi raportăm pe două domenii. Primul este proiectul de buget și apoi descărcarea de gestiune. Dar cred că ar trebui să evităm uh, duplicarea și vom propune un pachet care să evite repetarea diverselor informații pe care trebuie să le primiți. Apoi, în ceea ce privește performanța, avem o poveste lungă aici, avem experți care doresc, care lucrează pentru crearea unui consens între instituții. Și aici ne referim la output, la efecte și prin performanță ne referim la stabilirea unor um, obiective exante și raportarea indicatorilor și a rezultatelor. Avem un cadru de performanță și avem o legătură directă cu performanța în rezerva de performanță, politica sectorială și plata pentru rezultate. Dar, mai ales, dorim să avem o performanță în ceea ce privește fondurile Aici trebuie însă luată și o decizie politică și nu putem avea un sistem total automat. Am discutat și legătura între granturi și garanții bugetare și uh, intervenții. Scopul este simplificarea și facilitarea comunicării între diversele instrumente în aceste cazuri. Și apoi, pentru Comisie este clar că criza recentă a arătat că există o nevoie de un buget flexibil și am depus o serie de propuneri, problema flexibilității în zona externă, măsuri de gestionare a crizei și folosirea fondurilor fiduciare. Discuția nu este despre cantitate, ci despre ce facem cu banii care au fost alocați uh, în, cadrul acest, în acest cadru și cum putem să fim uh, cât de eficienți posibil. Dar dacă nu avem banii în buget, nimeni nu poate să pretindă că Comisia a abuzat de uh, fondurile fiduciare. Avem fonduri fiduciare pentru Libia, pentru Africa Centrală și pentru cauza principală a migrației. Nu cred că Uniunea Europeană ar fi putut să fie absentă din aceste conflicte, conflicte și nu cred că Comisia a abuzat de folosirea acestor fonduri fiduciare. Avem uh, manageri ale acestor fonduri și vom lucra în continuare pentru îmbunătățirea situației. Apoi, în ceea ce privește perspectiva mai largă și actele legislative de după 2020, avem o prezentare din, am avut o prezentare din partea domnului Nunes și s-a spus pe bună dreptate că există o nevoie de îmbunătățire pentru a avea reguli comune în regulamentul financiar și să avem o trusă de instrumente. Acum însă nu este momentul să amestecăm toate aspectele care au fost aduse în discuție. Apoi, implicarea cetățenească a fost clar din prezentare că există merite în implicarea cetățenilor și cred că ar trebui să continuăm să lucrăm în această direcție și apoi o administrație mai uh, simplă. Aș... Am dorit să profităm de acest prilej și să eficientizăm procedurile uh, și să arătăm că simplificarea nu este o scuză pentru a menține restricțiile. Propunem partajarea serviciilor și cooperare pe o serie de probleme care ar fi o cale mai eficientă și mai economicoasă. Asta am avut de spus, poate colega mea vrea să intervină cu privire la FC. Într-adevăr, s-a vorbit aici de fondurile gestionate partajate. Dacă ne uităm, ideea inițială era să se ofere un instrumentar diferențiat care să fie pus la dispoziția autorităților de management, însă fără obiective precise conturate de la bun început pentru fiecare dintre ele de la bun, de, din, din etapa inițială cadrul juridic trebuie să fie definitivat, pentru că în trecut uh, s-au formulat critici cum că ar fi lipsit anumite lucruri. Ce a încercat Comisia să facă prin această propunere de modificare la revizuirea jumătatea procesului, pentru că vorbim de această revizuire, nu de post-2020, a fost să îmbunătățim situația într-o materie precis țintită, fără însă a schimba coordonatele fundamentale și am vrut de asemenea să punem la dispoziția autorităților de management un instrumentar suplimentar. Măsurile menționate sunt menite în același timp să atragă fonduri către acele regiuni din statele membre unde punerea în aplicare până acum a fost la un nivel mai scăzut. Am discutat mult cu autoritățile de management care se ocupă de punerea în aplicare de multă vreme și am discutat și cu grupul la nivel înalt pentru simplificare, menționat de asemenea de un antevorbitor. În componenta sectorială a schimbărilor sugerate puteți observa de asemenea că există o serie de trimiteri la regulamentul financiar, printre care se numără și cele vizând conflictul de interese. Asta în încercarea generală de a ne asigura că păstrăm un maximum de coerență. Asta a fost sinteza comisiei. În, înainte de a da cuvântul celor doi raportori, pentru concluziile preliminare, aș vrea să îl întreb ceva pe domnul Wagenknecht, pentru că în 15 minute încheiem ședința și o să ne întrebăm uh, care e situația. Pe de-o parte se spune că există reguli ferme, pe de altă parte auzim că aceste reguli nu sunt precise și eficiente deloc. Și atunci ce să mai înțelegem uh, din ce ne-a spus Comisia? să cerem reguli practice mai stringente sau cum? Ce am putea face? Acum se prevede la nastaverea. Mulțumesc, nu vreau să vă contrazic. Comisia a stabilit reguli. Eu am reguli care nu sunt destul de bine implementate la nivelul statelor naționale sau la nivel european. În uh, câteva, acum câteva zile am văzut că la procentajul pe care îl primesc uh, la un, un, o parte dintre cei care primesc fonduri, nu știm cine sunt. Acum am depășit această fază, știm doar că se verifică anumite declarații, dar declarațiile acelea nu sunt suficiente, nu este un mecanism de control pe care să putem să ne bazăm. Avem uh, documentele aici, am pus la dispoziție comisiei și comisia a spus că nu se poate nu cred că e corect. Dacă ar exista o voință, s-ar găsi cu siguranță și o cale. Pentru mine nu e neapărat ceva negativ față de comisie dacă spun așa ceva. E vorba și o problemă pe care vine din statele membre. La fel ca și cu fondurile fiduciare la noi în Cehia, e o mare problemă. Se folosesc, se abuzează până la urmă. N-aș vrea ca întreaga Uniune Europeană să fie etichetată așa, dar pentru Cehia e valabil. Olaful e acum în anchetă pe cazul nostru, dar termenul pe care îl avem e un an de când am avut primele suspiciuni și până când se confirmă. Se așteaptă și durează prea mult. Recomandarea mea ar fi, deci, ca în noua, să fie implementată noua directivă. Comisia n-ar trebui numai să verifice persoanele la vârf, ce ar trebui să-i controleze și pe toți ceilalți, pentru că, într-adevăr, poate să existe conflicte de interese și în alte părți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această clarificare. Și acum vreau să dau cuvântul Consiliului, da? Sigur, am promis că voi da cuvântul Consiliului. Vă rog, dacă puteți să luați uh, cuvântul câteva minute, vă rog. Thank you, Chair, Madam Grassley. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Gresle, onorați membri, stimați colegi, dați-mi voie să mă prezint. Sunt uh, președintele Comisiei Bugete la, la Consiliu. Numele este Flores. În prezent uh, examinăm uh, articol cu articol propunerea Comisiei și suntem pe cale să încheiem prima examinare articol cu articol a textului. După aceasta vor veni propunerile de modificare. Am început examinarea începutul lunii ianuarie. În prezent, după cum spuneam, mergem articol cu articol. Estimam că negocierile cu Parlamentul vor demara înainte de finele actualei președinții a Consiliului. Asta ar fi situația acestui dosar la Consiliu. Vrem să lucrăm la propunerile de compromis la Consiliu în lunile ce vin. Așteptăm cu nerăbdare să începem uh, și discuțiile cu dumneavoastră, legislatorul. Practic, aici suntem acum, la Comisia Bugete a Consiliului. E o ocazie rară să avem pe cineva de la Consiliu, poate ceva întrebări pentru... Bun, mulțumim că sunteți aici. Când credeți că veți avea o poziție comună pe care puteți să ne o arătați și nouă? Thank you, Madame Gressle. We are actually... Mulțumesc, doamnă Gressle. Deocamdată suntem în plin activitate de coordonare și pe cale a, a redacta primul bloc de compromisuri, de propunere de compromis la primul set de articole. O să vedem exact care va fi calendarul la Consiliu, dar cert e că textul trebuie examinat în detaliu. Noi încercăm să rămânem la calendarul propus, pe care l-am definitivat în noiembrie anul trecut uh, și sigur v-am informat în acest sens și pe dumneavoastră prin asistenții dumneavoastră la începutul președinției malteze. Încercăm să păstrăm acest calendar și dacă eventual uh, o să fie ceva întârziere, o să estimăm ceva întârziere, o să vă anunțăm. Dar speranța deocamdată e că vom respecta calendarul anunțat. Alte întrebări? Bine, atunci, la începutul acestei ședințe am început cu doamna Gresle, cred că acum, de dragul echilibrului, o să începem cu domnul Ashworth. Mulțumesc mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, că știu că am cam depășit timpul alocat. Însă dați voie să vă reamintesc că obiectivul era reducerea poverii birocratice și a contextului de reglementare, era reducerea ratelor de eroare și observația că există o corelație directă între complexitatea regulamentului financiar și rata de eroare. Însă, important e să nu uităm că vrem să îmbunătățim accesul la aceste fonduri acolo, în teren. S-au spus lucruri importante aici, mai ales când s-a discutat integritatea sistemului, chestiunea privind conflictul de interes, mi s-a părut extrem de interesantă, și am început să mă gândesc și eu mai mult la implicarea civică. Întotdeauna m-am gândit că există această fractură între jumătate de miliard de cetățeni europeni și un buget european. Lucrăm cu un buget pe 5 ani și în materie de responsabilitate bugetară, de una avem o, o mică problemă, dar asta este o chestiune internă în care n-am să intru acum. Încercarea este una deosebit de complexă, încercarea de revizuire, uh, și acest lucru a fost spus repetate rânduri astăzi. De aceea doresc să le mulțumesc din inimă uh, invitațiilor noștri, vorbitorilor, care ne-au prezentat informații atât de interesante în cursul după amiezii. Le mulțumesc. Le mulțumesc de asemenea și colegilor care au uh, rezistat eroic pe baricade. Vă mulțumesc pentru comentarii și pentru intervenții. Și vă asigur că voi ține cont de cele auzite astăzi. Domnul Cresle. Da, mai sunt câțiva pași de făcut, mai avem câteva probleme, unele le-am descoperit astăzi, le-am discutat și trebuie să le mai abordăm cu altă ocazie. Deci vor mai fi mai multe amendamente. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că Ați rezistat până acum, nu e deloc ușor. Vreau să mulțumesc și Departamentului de Politici pentru că a organizat acest seminar la Secretariatul Conț. bugete și, din sigur, și asistenților noștri personal care sunt extrem de ocupați și Richard și ai tăi, Richard, și vom încerca să facem cât se poate de bine cu ceea ce avem. A fost foarte util să avem seminarul acesta. Ar fi bine să mai avem și informații în plus de la comisie de exemplu, în legătură cu regula non-profit. Pentru că o eliminare totală nu e bună, poate nicio implicare totală nu e bună, dar ar trebui să găsim totuși ceva concret care să vină din practică și să facă diferența dintre cei mari și cei mici, dintre organizații și firme, dintre organizații care fac profite și cele, profituri care, sunt non-profit. Deci trebuie să se facă diferențe mai clare. Eu zic că ar trebui să găsim și un mecanism de protecție pentru cei mici. N-aș vrea să dau semnalul spre exterior că cu banii europeni se fac și profituri acum mai nou. Deci dacă reușim să facem o diferențiere mai puternică, atunci eu cred că deja suntem pe drumul cel bun. Mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru că au venit și eu nu mai am nimic de spus. O seară bună! Mulțumim, doamnă Gresle câteva observații în încheiere și din partea mea. E imposibil să sintetizăm întregul volum de informații parcurs, lista este foarte lungă. Și problema e că aceste lucruri pe care le discutăm acum aici nu sunt comparabile în multe situații. Vorbim de dimensiuni, de componente diferite. Avem ideile de simplificare, de audit uh, și raportare centralizată, un raport unic, bugetarea bazată pe performanță și cum să intre aceasta, să găsească acesta un loc în regulamentul financiar, apoi această listă care pleacă de la non-profit până la fonduri fiduciare interne și trecând prin flexibilitate care are atâtea conotații în materie bugetară, ideea e că avem în față un set extrem de complex de elemente. Și sunt de acord cu domnul Nunes Ferrer, sigur, dânsul n-a, n-a folosit uh, cuvintele pe care urmează să le folosesc eu, dar ideea e că am creat un monstru Și provocarea care se află în fața noastră acum este aceea de a rezolva problema. Avem nevoie, într-adevăr, de câteva lucruri. E nevoie ca europenii să fie interesați și să respecte ceea ce încercăm noi să facem. Și aici vine intervenția uh, și implicarea civică. Trebuie să rezolvăm problema, nu doar pe planul conflictului de interese, că despre asta tot vorbim. Dar trebuie să eliminăm chiar și posibilitatea ca o fraudă să se strecoare fără ca cineva să știe. Asta interesează pe cetățenii europeni, cu adevărat. Și trebuie, într-adevăr, să nu scăpăm din vedere acest lucru. Noi, și când spun noi, noi Uniunea Europeană, noi va trebui să realizăm acest lucru. Vă mulțumesc, prin urmare, pentru un schimb de opinii extrem de util și fructuos și dați-mi voie să vă reamintesc că dacă sunteți interesați și mai aveți un dram de energie rămas, ajungeți să coborâți două etaje în sala 2Q2 și acolo vom avea și o ședință comună, bugete, afet, DV, unde se va discuta Fondul European de Dezvoltare Durabilă, un alt fond pe care vrem să-l creăm. Poate. Vă mulțumesc, o seară plăcută!